ladies and gentlemen. Hei bine, doamnelor și domnilor, ne continuăm sesiunea. Așa cum am discutat, am modificat puțin ordinea de zi. Vom aborda acum punctul 6, reforma normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general. Și dați-mi voie să dau de îndată cuvântul colegului Höckmark, raportor pentru aviz la această temă. Bună, ai cuvântul. Intervenție fără microfon. Thank you very much. My, my main... Mulțumesc încă o dată. Principalul meu mesaj în cadrul acestui raport este că trebuie să diferențiem între ajutoare de stat sau subvenții care fac aceste servicii mai accesibile pentru cetățeni și subvenționarea companiilor, a operatorilor. Și este o diferențiere importantă pentru că, în mod normal, Ideea este ca cetățenii să beneficieze de cele mai bune servicii posibile. Și știm că cu cât sunt mai importante aceste servicii, cu atât este mai important să se furnizeze servicii de înaltă calitate și uh, trebuie să susținută și dezvoltarea unor servicii mai bune de înaltă calitate și mai eficiente din punct de vedere al costurilor și bineînțeles că monopolurile se opun. Iar acum ar trebui să deschidem piața uh, internă pentru astfel de servicii care sunt uh, în, uh, de interes economic general. Cu cât va fi mai repede acest lucru, cu cât și cetățenii vor avea mai multe opțiuni la uh, dispoziție. Dați-mi voie să reamintesc dezvoltarea industriei telecomunicațiilor. Mult timp acestea au fost monopoluri în statele noastre, cu foarte puține evoluții și în ceea ce privește costurile. Am asistat însă de, la deschiderea acestor piețe că și aceste companii pot deveni companii care să funcționeze pe baze economice. Și cred că același lucru se poate întâmpla și cu serviciile economice de interes general. Nu există niciun argument împotriva capacității cetățenilor de a decide pentru diferitele servicii care să fie disponibile pe o piață concurențială pentru a obține servicii mai bune decât am avut uh, anterior. Însă știm că <clears throat> Există în statele membre tradiții diferite în ceea ce privește finanțarea acestor servicii. Ideea principală din avizul meu este de a ne asigura că putem să obținem cele mai bune beneficii pe viitor de pe urma acestor uh, sectoare, um, lăsându-le să se dezvolte, protejând însă interesul cetățenilor. De aceea aștept cu interes uh, dezbaterea uh, pe această temă și mă voi opri aici cu prezentarea. Mulțumesc! Uh, are acum cuvântul doamna Țavela. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, aș dori să-l felicit pe domnul Höckmark pentru acest text foarte cuprinzător Asta și din perspectiva propunerilor uh, care vizează viitorul pe care ni le prezintă. Permiteți-mi însă să vin cu o adăugire la punctul 3, pentru că am uh, o anumită experiență de pe urma raportului cu privire la banda largă, pentru care am fost raportoare, atunci când am uh, citit regulile pentru ajutoarele de stat, pentru banda largă, am constatat o mare complexitate. De aceea, permiteți-mi să fac următoarea propunere la punctul 3, și anume uh, o adăugire prețuri accesibile pentru cetățeni și simplificarea regulilor. Simplificarea regulilor. Asta este propunerea mea de completare pe marginea textului domnului Höckmark. Pentru că regulile trebuie să fie ușor de înțeles pentru a putea fi aplicate de toată lumea. Colegă Lambert. Domnul Lambert. Da, mulțumesc că văd că prezența nu este foarte uh, mare astăzi. Permiteți-mi o Observație de ordin general. Gunnar, ești unul dintre cei mai liberali din grupul PPE și îți continui această uh, tradiție. Observația mea este aceea că guvernele ar trebui să nu se amestece în economie acolo unde nu este cazul, sau cât mai puțin. pentru că vremurile în care guvernele dictau ce se întâmplă în industria telecomunicațiilor, automobilelor, etc., au trecut. În această privință îți dau dreptate. Însă, pe de altă parte, transferând mai multe activități din sectorul public în cel privat, acest lucru s-ar traduce fie în mai multe o, o calitate mai ridicată a serviciilor sau servicii mai eficiente, mai puțin costisitoare. Acesta este dezideratul, însă analizând puțin ce s-a întâmplat în trecut, de pildă în industria energetică, unde am susținut privatizările din acest sector atunci când ne-am aflat la putere în respectivele țări. Constatăm însă că cei care au beneficiat de pe urma liberalizării piețelor sunt de regulă clienții corporativi. Și de cele mai multe ori, clienții casnici, consumatorii finali, nu au beneficiat de aceleași avantaje. De multe ori asistăm la oligopoluri, pentru că de cele mai multe ori nu este de fapt vorba de o piață liberă. Dacă ne uităm spre Germania, de exemplu, avem uh, trei sau patru furnizori mari în țara mea, aici, Uh, sunt câțiva, numai că unul dintre ei are o cotă de piață de 80%. Același lucru și în industria telecomunicațiilor. <clears throat> Am crezut că prin privatizare vom genera automat beneficii pentru piață. De aceea am vrut să spun că dacă mergem pe aceeași linie în continuare, uh, nu obținem anumite beneficii de pe urma liberalizării. Poate că da, poate nu. Însă lucrurile nu se leagă în mod automat. Nu spun că ar trebui să ne întoarcem în trecut, spun doar că poate ar trebui o anumită nuanțare și vom încerca să venim cu amendamente în acest sens. Mulțumesc. Ms. Ford. Doamna Ford. Thank you very much, um, and as ever... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eh, mulțumesc și pentru cuvintele de mare sensibilitate ale raportorului nostru. Cred că este foarte clar care sunt domeniile pe care trebuie să ne concentrăm. Și îmi place această distinție pe care o face raportorul, adică trebuie să facem astfel încât să ajutăm cetățeanul, beneficiarul serviciilor și nu operatorul de servicii. Într-adevăr, la, în industria telecomunicațiilor a, s-a întâmplat o revoluție care, de care a beneficiat foarte multă lume. Dar încă există niște zone izolate unde nu au toți uh, acces la aceste servicii. Deci uh, sunt zone în sud-estul Angliei încă, unde încă nici măcar nu există acoperire pentru telefonie mobilă. Deci, Există unele domenii, în, subdomenii, unele zone în care industria nu este suficient de competitivă, deși poate fi ajutată de către stat. În aceste vremuri dificile, în care nu este deloc ușor să investești în sectorul energetic și al telecomunicațiilor, avem nevoie de investiții atât publice cât și private pentru a propulsa lucrurile. Da? Uh, pentru că știm că un impuls uh, din bani publici poate lansa o inițiativă privată majoră. Deci, nu cred că avem nevoie de alte reguli, ci uh, avem nevoie de clarificarea uh, regulilor existente și aplicarea lor cu transparență în anumite cazuri concrete. de multe ori pentru că există incertitudine, uh, pentru că există situația în care s-ar putea încălca niște reguli privind ajutoarele de stat, uh, lumea este descurajată și nu merge înainte cu anumite investiții care ar putea totuși să aducă beneficii servici, uh, cetățenilor. Deci să facem cumva încât să susținem acele, ca, în acele cazuri parteneriatul public-privat în care acest lucru este justificat. Doamna Madurel. președinte. Eh, eh, domnule președinte. În primul rând, Doresc să vă transmit scuzele raportorului nostru din umbră, care, domnul Calfin, care nu uh, a putut veni astăzi, se află în țara sa. Și bun, e vorba doar de un prim schimb de vedere, desigur, uh, Domnul, domnul Calfin va adresa întrebări în scris raportorului domnului Högmark. Bine, sigur că îi mulțumește pentru activitatea depusă domnului Högmark, însă consideră că poate uh, raportul poate trebuie dirijat uh, pentru a sprijini este poate merge în direcția sprijinirii marilor firme și nu a IMM-urilor. Poate aici s-ar putea discuta și introduce uh, mai multe uh, puncte pentru a veni în sprijinul IMM-urilor. Uh, de exemplu, la primul punct, în acest sens, nu se vorbește de uh, depășirea limitelor uh, contractelor de achiziții publice. Aici ar fi bună mai multă simplificare, ar fi chiar fundamentală și spune că în principiu aici formularea nu ar fi suficientă, ar trebui să accentuăm acest aspect. Un al doilea punct pe care mi-l, mi transmite e că nu se vorbește despre inovare, ar fi important să vorbim și despre inovare și că uh, în rest e de acord când se spune că Parlamentul European trebuie să faciliteze acordarea ajutorilor de stat, să se opereze cu mai multă transparență, cu mai multă simplitate pentru a facilita accesul la aceste ajutoare. E foarte important, mai ales pentru IMM-uri, după cum spuneam. Asta ar fi pe scurt uh, poziția raportului nostru din umbră pentru această, acest prim schimb de opinie. Mulțumesc! Ok, danke Vă mulțumesc, spune președintele. Nu știu dacă dorește să intervină cineva din partea Comisiei Europene. Dacă nu este necesar, nici nu trebuie să o facă. Atunci, vă fac următoarea propunere. Noi prevăzusem să accelerăm puțin ritmul lucrurilor Uh, termenul pentru depunerea amendamentelor să fie devansat până la 1 septembrie și de, amendamentele să fie depuse în limba engleză. Așa am convenit, da? Bun. Perfect, așa va fi valabil și dăm încă o dată cuvântul domnului Heckmark. Mulțumesc că uh, aș vrea să ofer câteva reflexii în legătură cu observațiile făcute. Dacă îmi permiteți, voi fi puțin uh, mai retoric în formulări, mă voi adresa tuturor și astfel nimănui în speță. Și în speță nu mă voi adresa direct lui Filip. Când vorbim despre exploatarea celor mai uh, benefice oportunități pentru consumatori, și cred că asta este o idee liberală, într-un fel sau altul, atunci cred că trebuie să o facem și într-o manieră ecologică. dacă spunem că a fost mai bine înainte, atunci uh, facem comparație. Dar nu vorbim de superlative, nu vorbim de cea mai bună soluție. Deci, eu nu sunt de acord cu aceia care spun că pe vremuri era mai bine. Da? Uh, dar uh, cu toate că de obicei eu nu spun așa ceva, poate spun, poate dumneavoastră ați fost pe vremuri mai buni în raționamentul nostru. Adică, haideți să revenim la interesul economic general. Este în interesul nostru pentru viitor, cu privire la viitor, să avem o dezvoltare care să implice și o dezvoltare corespunzătoare a serviciilor. Da? Dacă nu suntem suficient de radicali în această privință, atunci uh, avem toate motivele să fim îngrijorați, pentru că trebuie să uh, recunoaștem, Europa trece printr-o criză foarte profundă și atunci trebuie să ne întrebăm, este posibil sau putem să ne permitem să nu facem lucrurile la un nivel optim, să nu facem lucrurile cât se poate de bune? cred că sunteți de acord cu mine că într-o serie de țări privatizarea sectorului telecomunicațiilor nu a fost desfășurată într-o manieră ideală. Tocmai de aceea trebuie ca lin, firul roșu după care ne ghidăm să fie susținerea consumatorilor, da? utilizatorilor finale. Și să știți că ă, salut toate amenamentele care au fost depuse la ă, raportul meu, ă, care vin să lămurească aceste probleme. Simplificare nu înseamnă doar mai ușor, ci trebuie să însemne și mai clar. Tot ceea ce face lucrurile mai complexe, tot ceea ce complică starea de fapt actuală, este de nedorit. Și așa cum a subliniat și doamna Țavela, este necesar să formăm capacități prin care să putem lua decizii rapide. Dar atunci când vorbim despre creșterea ratelor de dezvoltare, atunci să nu vorbiți despre aceste eh, creșteri ale ratelor de dezvoltare în termen radical. Pentru că dacă este ceva radical, atunci trebuie să fim noi radicali în opțiunile noastre. Domnul Lamberts, nu cred că am folosit eh, în expunerea mea termenul radical. Președintele, mulțumesc. Acest punct de pe ordinea de zi este încheiat ehm, puteți să vă relansați în dezbateri după ce ați despus amendamentele termenul va fost comunicat. Și atunci trecem deja la, termenul, la punctul 5, către finalizarea pieței interne a energiei până în anul 2014. Am invitat pentru acest uh, punct uh, de pe ordinea de zi uh, reprezentanții comisiei. Trebuie să facem o scurtă pauză tehnică până când reprezentanta comisiei ni se va alătura aici la podium. begrüße ganz herzlich o salut pe doamna Bernards, uh, șef de unitate pentru uh, energie, electricitate și gaz uh, de la Comisia Europeană. Am rugat-o să vină aici în mijlocul nostru pentru a ne raporta în legătură cu stadiul finalizării pieței interne a energiei până în anul 2014. Până la acest termen, Consiliul s-a angajat să realizeze o piață internă a energiei. Între timp uh, s-au întâmplat foarte multe lucruri, uh, nu doar ca și o consecință a uh, catastrofei de la Fukushima, unele state au decis să părăsească anumite forme de energie și mai sunt și alte evenimente. În fine, ideea, întrebarea se pune avem într-adevăr șansa să realizăm piața internă a energiei până în 2014, pentru că în unele state membre observim, observăm chiar tendințe uh, în sens opus de, de părăsire a pieței comune și de naționalizare treptată a politicilor energetice. Tocmai de aceea mulțumesc Comisiei că a venit aici la noi să ne prezinte statul, starea actuală a acestei situații. Doamna Bernard, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația adresată, pentru a putea prezenta perspectiva Comisiei asupra stării actuale a completării uh, pieței interne a energiei până în 2014 să vă dau indicații în legătură cu uh, unde vedem noi că ar fi punctele cheie de acțiune și provocările principale. Dar am și ocazia să vă ascult, uh, să vedem ce reacții și sugestii și ce întrebări aveți. E neîndoielnic că completarea uh, pieței interne a energiei e un obiectiv cheie a Comisiei, uh, susținută și de Consiliu, după cum a spus domnul președinte Royal, din motivul următor. Uh, nu e vorba doar de a ne ocupa de competitivitate și creștere economică pe linie cu strategia UE 2020, ci să ne ocupăm și de probleme legate de siguranța, securitatea aprovizionării furnizării. Mai este și agenda schimbărilor climatice, energiile regenerabile, toate acestea sunt importante. Dacă vorbim de piața internă a energiei și completarea acesteia până în 2014, să vedem la ce ne referim exact. Eu cred că sunt două aspecte importante ale acestei piețe. În primul rând, elementul deschiderii pieței, creierii uh, a unor condiții de competiție. În al doilea rând, uh, la fel de important, aspectul legat de integrarea pieței. Din punct de vedere istoric, piața energiei, chiar mai mult decât uh, cea a telecomunicațiilor sau uh, alte domenii industriale, a crescut pe baze naționale, cu rețele naționale. Și aici provocarea importantă e de a le integra ca să permitem Europei să uh, profite de întregul potențial al unei piețe unice. Domnul președinte Royal a întrebat care e uh, situația actuală și care sunt uh, tendințele actuale, dacă sunt pozitive sau nu. Uh, cinstit vorbind, lucrurile sunt amestecate. Dacă vedem primul aspect, deci deschiderea pieței, s-a menționat deja că, într-adevăr, există un număr de actori foarte activi pe piață, lucru foarte vizibil dacă vedem uh, indexul uh, statelor membre în acest sens. De exemplu, a, a, uh, anterior exista doar un singur furnizor pe, piaț, pe piețele naționale de energie, acum zilele noastre, în majoritatea statelor, că mai sunt și excepții, dar în majoritatea statelor sunt mai mulți actori activi pe piață pe piețele naționale, spun. Dacă asta, într-adevăr, duce la o competiție dinamică pe piețele uh, cu amănuntul, rămâne de văzut, pentru că adesea actorii de pe piață uh, încă se aprovizionează de la un producător important istoric. De exemplu, dacă mă gândesc la uh, piața electricității din Belgia, veți vedea că în ce privește producția, încă se află uh, pe, în mâinile unui singur furnizor. Așa se întâmplă și în Franța și în alte state membre. Deci, Uh, dinamica pe care o poate aduce uh, concurența uh, consumatorilor casnici sau industrial rămâne limitată. În ce privește integrarea pieței, și aici lucrurile sunt amestecate. Dacă privim sectorul electricității din nord-vestul Europei, vedem că 10 state membre deja și-au cuplat, cum spunem noi în termeni tehnici, sistemele de piață. Uh, Asta însemnând că cererea și oferta sunt stabilite pe baza unui algoritm unic prevăzut uh, în aceste 10 uh, țări de cei 10 operatori de pe piață. Deci e o formă concretă de integrare a pieței, uh, nu realizată nu doar prin reglementare, ci și prin sectorul industrial însuși. Pe de altă parte, vedem însă că există încă multe obstacole în calea pieței transfrontaliere în Europa. De exemplu, dacă ești un transportator de gaz care vrei să cumperi gaz la frontierele externe ale Poloniei, să-l transportă în Franța sau Spania, ar trebui să-ți rezervi uh, capacitatea necesară pe liniile de transmisie de la țară la țară pe baza unor reguli care diferă foarte mult de la stat la stat. În unele țări capacitatea e alocată pe baza unui sistem de opțiuni, în alte țări uh, e vorba de primul venit, primul servit. Uh, în alte țări trebuie să facem o științare, uh, care anume partea infrastructurii vei utiliza, în alte țări nu trebuie, uh, în alte țări trebuie să înștiințezi la ora 5 uh, post-meridian, în alte țări la miezul nopții, iată câte bariere în calea pieței libere. Asta înseamnă de asemenea și costuri sporite uh, în domeniul comercial. Și iată aici industria are de câștigat în, uh, dintr-o integrare a pieței. Care sunt punctele importante de acțiune din punct de vedere al uh, Comisiei pentru a ne realiza obiectivul până în 2014? În primul rând, trebuie implementat cel de-al treilea pachet, asta e clar. Vă amintiți cu toții ce negocieri îndelungate au fost la directiva pentru, și regulamentele pentru cel de-al treilea pachet. Termenul pentru aplicarea pachetului a expirat anul acesta în luna martie și până luna iunie n-am văzut uh, prea mult, uh, prea mult de activitate de implementare statele membre. Lucrurile însă încep să se schimbe. În această dimineață am aflat că 8 state membre au notificat că au aplicat de plin directivele către, directiva către, au notificat asta comisiei. Știm că și în alte state membre s-a făcut uh, treabă bună, dar uh, lucrurile încă nu s-au încheiat sau sistemul de, uh, procesul de transpunere nu s-a încheiat. Uh, în ce privește calitatea, suntem destul de mulțumiți noi am furnizat asistență tehnică statelor membre să ne asigurăm că transpunerea acestui pachet complex de legislație uh, se desfășoară așa cum trebuie și cred că a făcut uh, o treabă bună. Vedem că și Grecia și Portugalia sunt între aceste state membre care au notificat deja de plina transpunere. Iată ce veste bună. Am lucrat și cu administrațiile din aceste țări uh, și uh, vreau să spun că ne satisface că munca noastră a roade. Însă rămân multe dificultăți. Am văzut că se desfășoară greoi discuțiile în statele membre pe probleme uh, atât de importante pentru crearea unei piețe interne competitive și integrate, cum ar fi independența și puterile autorităților de reglementare, și asta rămâne o problemă. De asemenea, decuplarea, strategia de decuplare în multe țări, ă, nu e, iată, subiecte complicate. Acum, care ne sunt intențiile pentru a accelera procesul? Uh, sigur, continuăm să furnizăm asistență tehnică statelor membre, de asemenea vom utiliza uh, procedura de încălcare și vom începe, vom iniția proceduri de încălcare în cazul statelor membre care nu ne-au notificat că au transpus directiva la termen. Uh, o a doua componentă importantă a pune în aplicare al celui de-al treilea pachet se leagă de dezbaterea uh, cu uh, întregul proces de decuplare pentru a se, se, se separa furnizarea de transmitere, de transport. Încă din 2007 am văzut că această integrare verticală a fost un obstacol în calea pieței interne. Cel de-al treilea pachet a rezolvat problema creând cadrul legal pentru decuplare, dar acum trebuie să ne asigurăm că și ă, ă, prevederile sale sunt puse în practică. Cel de-al treilea pachet prevede o procedură, autoritățile naționale trebuie să certifice ă, pe transportatorii activi în respectivele țări precum că aceștia respectă regulile și Comisia va putea să-și facă uh, și ea comentariile în legătură cu documentele naționale. Probabil că în următoarele săptămâni ne vor sosi primele notificări și de acest instrument ne vom uh, folosi pentru a ne asigura că toate prevederile legislației sunt respectate. Uh, după cum am menționat, cu certificarea, pe de o parte, există o tendință pozitivă la nivelul industriei, unele din companiile integrate la nivel vertical, care de mult timp uh, au argumentat împotriva decuplării, acum încep pe bază voluntară să respecte prevederile. Am văzut și săptămâna trecută că acest lucru s-a întâmplat cu o companie din Germania și această tendință continuă. Vedem de asemenea și că autoritățile publice folosesc uh, această ocazie pentru a restructura utilitățile publice din domeniul energiei și, și asta este o tendință pozitivă, dar vedem și o tendință negativă despre care ne-a vorbit deja președintele Royal. Vezi că mulți spun că lucrurile stau bine așa cum stau, că decuplarea nu ne aduce destul de beneficii în comparație cu costurile și mm, se spune că nu ar trebui schimbat nimic n-ar trebui să se schimbe nimic, dar eu cred că în mod colectiv politicienii trebuie să continue să argumenteze în favoarea beneficiilor prevederilor referitoare la decuplare. Al treilea punct important, al, cel de-al treilea pachet despre care vorbim aici, e crearea AESA și crearea ENSO asociațiile uh, operatorilor de sistem uh, de transport. Asta aduce o nouă dinamică, se vede în practică, uh, muncii de reglementare și uh, cooperării europene, a cerut aproape și-a completat schema de personal, lucrurile încep să funcționeze, se văd beneficiile concrete pentru piața internă. Acum, în afară de implementarea cel de-al treilea pachet, mai era un punct foarte important pentru noi, uh, pentru a face progrese și mă refer la ceea ce numim noi uh, proiectarea, designul pieței, armonizarea regulilor la care m a referit adineauri. Poate vă reamintiți că cel de-al treilea pachet a creat un instrument nou prin aceste uh, linii directoare și coduri de rețea cu un mecanism destul de complex de cooperare mm, între aceste instituții nou create și uh, Comisia. Acum uh, se dorește aducerea lucrurilor la nivel pan-european. Am văzut că procesul a demarat bine cu acerul uh, uh, care a făcut publice primele trei din aceste uh, linii directoare. Da, bine, sigur, <laughs> toți cei implicați au, au multe, multe de făcut pentru finalizarea procesului și sperăm că până 2014 vom vedea primele rezultate. Oricum, rămân și multe provocări de exemplu, statele membre care vor trebui până la urmă să aprobe aceste coduri prin procedura de comitologie sunt angajate în direcția unui singur sistem pentru întreaga Europa, fiind convinse că au de câștigat în uh, ce privește uh, eficiența uh, costurilor. Dar există state care speră ca sistemele lor să devină modelul european. Asta sigur că nu ne ușurează negocierile. Parlamentul este pe care să finalizeze munca pentru uh, adoptarea REMIT, pentru, e vorba de regulamentul pentru integritatea și transparența pieței care să ducă, sigur, proces care să ducă la nevoia adoptării legislației secundare. Iată, și asta este o prioritate a noastră, ca uh, REMIT să intre în vigoare cât mai curând posibil. Aceste două puncte, în primul rând, să ne asigurăm că cel de-al treilea pachet care a fost negociat atât de uh, dificil, este acum uh, pus în aplicare și că trecem uh, de la teorie la practică în crearea integre, integrării și liberalizării pieței și, în al doilea rând, să ne asigurăm că noi vom crea un sistem european în legătură cu modul de operare a uh, rețelelor și uh, în legătură cu organizarea pieței, piețelor. Acestea sunt cele două obiective majore pentru Comisie, pentru a uh, ne realiza scopul, completarea pieței energiei. A, sigur, la asta se adaugă munca pe uh, pachetul de infrastructură, dar cred că uh, pentru asta a existat o dezbatere separată. Acum închei și vă stau la dispoziție pentru întrebări și orice fel de comentarii, spunând, adăugând doar că uh, sigur că mai este mult de făcut pentru completarea pieței unice, vedem deja că există dificultăți, însă este ceva fezabil, nu este un scop nerealist. Cred că multe, va, multe vor depinde de uh, sectorul uh, industrial și uh, vedem că începe să se uh, deducă o dinamică pozitivă și că se poate vedea o abordare europeană pentru un, un, uh, o administrare europeană a rețelelor. Uh, iată, companiile integrate vertical sunt mai atente încă la apărarea status quo-ului în propriile țări decât în a se angaja într-o competiție activă. Deci acum ne aflăm într-un moment de uh, cumpără, vom vedea cum uh, evoluează lucrurile în sectorul industrial. Noi vom încerca să îi îndemnăm la cât mai multă competiție, dar după cum a spus și domnul președinte, totul uh, foarte mult depinde de politicile naționale în domeniul energiei, dacă ne referim la probleme legate de uh, securitatea aprovizionării, Oare statele membre vor examina lucrurile din punct de vedere național, vor acorda prioritate la a dispune de capacitate de stocare uh, cu fonduri uh, publice sau se vor baza pe interconector și pe posibilele importuri de energie din alte surse. La fel, când e vorba de deciziile luate de mixul energetic, Uh, dacă statele membre uh, vor, trebui, vor dori să influențeze mixul energetic în țările lor, uh, apanaș pe care îl au, o vor face în mod izolat sau sunt gata să țină cont de impactul pe care îl poate avea asemenea măsură pe dezvoltarea pieței, piețelor europene. Deci de aceea cred că trebuie să facilităm, să promovăm schimburile între statele membre, am început prin organizarea unei întâlniri pe 20 iulie între directorii generale, administrațiilor, ca să discutăm ce se va întâmpla după Fukushima, măsuri la nivel național, din diverse state membre și impactul asupra pieței interne. Sigur, e un uh, uh, punct de discuție Va fi un punct de, de discuție și în septembrie la Consiliul de Ministri. Pe 29 septembrie va organiza o conferință și și aici ne vom ocupa de problema despre care vorbesc. Dar abordarea Comisiei până acum e o facilitare a dezbaterii și a schimburilor ca să există cât mai multă transparență în, la nivelul statelor membre, inclusiv în legătură cu impactul uh, deciziilor luate într-un stat membru asupra vecinilor și din punct de vedere tehnic, vrem să vedem ce mă, uh, măsuri să luăm ca să influențăm mixul de energie, uh, să vedem cum se vor reflecta acestea asupra pieței interne de la nivel național spre uh, piața internă. Asta ar fi asta ar fi finalul introducerii mele. Acum sunt foarte curioasă să știu ce au de spus uh, membrii, stimații membrii ai Parlamentului. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Reynolds. Am și primele înscrieri la cuvânt. Domnul Svoboda, pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru această prezentare. Nu știu dacă paharul e mai degrabă gol sau mai degrabă plin. În orice caz, nu este suficient de plin. Trebuie să vă dau uh, dreptate în ceea ce privește poate unele cerințe exagerate în ceea ce privește separarea activităților. Asistăm la o situație în care unele societăți uh, sunt foarte mulțumite că au efectuat această separare și au mers pe această linie a liberalizării. Și nu vă pot, uh, nu pot decât să vă susțin în a atrage atenția celor țări care mai au ceva de făcut în acest sens. Pe de altă parte, în ceea ce privește independența autorităților de reglementare, mi se pare cu totul inacceptabil ca anumite țări să nu confere acestor autorități de reglementare competențele necesare, pentru că acest lucru împiedică investițiile și europenizarea anumitor investiții. Și asta în mod foarte clar, pentru că dacă știi că dacă într-o țară vecină ai de înfruntat uh, impedimente majore și nu știi dacă uh, ți se vor acorda sau nu anumite permise sau autorizații și că acest lucru ține poate și de guvernul care e la putere, atunci decizia investițională nu se ia. Însă pentru noi a fost important ca autoritățile naționale de reglementare să-și dobândească independența pentru a putea să aibă competențe comparabile. În ceea ce privește investițiile, cred că tocmai în vremuri ca acestea, unde avem nevoie neapărat de investiții europene pentru a face oarecum și curaj oamenilor pentru a se vedea că în Europa se investește în continuare, cred că este esențial ca acestea să se facă într-adevăr, tocmai și în contextul în care se iau decizii diferite în statele membre în ceea ce privește energia termonucleară sau mixul energetic. Uh, e nevoie de mai multe investiții, așa cum spune și domnul Rol și domnul comisar în repetate rânduri. Dacă ar trebui ca energia eoliană să fie transportată din nord până în uh, mijlocul uh, Europei, la fel și uh, curentul din producția solară din Sahara, e nevoie de investiții în structură. E nevoie și de o piață internă, asta și în contextul înmagazinării energiei, pentru că aici se cere o colaborare transfrontalieră, pentru că nu peste tot există aceste capacități de înmagazinare care pot fi utilizate. De aceea cred că tocmai în ceea ce privește infrastructura, și aici dumneavoastră ați făcut deja propuneri și altele sunt în curs de elaborare, uh, E important ca din capul locului această infrastructură să capete o dimensiune europeană. <clears throat> Investițiile în rețele, capacități de magazinare, uh, trans trecerea la energii alternative, ca toate acestea să fie uh, legate pentru a veni cu beneficiile uh, vizate. Eu cred că Comisia va trebui să avertizeze acele țări care au uh, ezitat în luarea unor decizii impuse, în special în ceea ce privește independența autorităților de reglementare și la fel uh, trebuie să subliniez și necesitatea acestei dimensiuni europene și în ceea ce privește infrastructura. Domnul Glante, mulțumesc că uh, pentru a nu repeta cele spuse de colegul meu, domnul Svoboda, permiteți-mi doar o completare. Eu cred că uh, Evoluțiile de pe piața energetică sunt atât de complexe încât, uh, chiar dacă apreciez optimismul dumneavoastră, totuși am anumite griji că nu vom reuși. Dacă mă uit ce se întâmplă în uh, țara mea, după Fukushima, dintr-o dată uh, renunțarea la energia atomă nucleară și uh, trecerea la energii alternative, însă capacitățile de infrastructură nu sunt suficiente. Și dacă e vorba de înmagazinarea energiei, aici v-aș da un alt exemplu, vin din uh, landul Brandenburg, unde s-a dorit uh, uh, un proiect de cercetare în ceea ce privește stocarea dioxidului de... Însă cetățenii au protestat și ca urmare, până la urmă, la nivel de uh, la nivel federal s-a luat o decizie în sensul că fiecare land federal să poată decide dacă se procedează la astfel de înmagazinări sau nu. Și atunci, unde e dimensiunea europeană? Cred că dacă se dorește uh, ca proiectele transnaționale să aibă o șansă, va fi nevoie de foarte mult această muncă de lămurire. Pentru că în multe uh, situații consecințele se răsfrâng asupra cetățeanului de la fața locului și acolo trebuie găsite soluții acceptabile. Dar <clears throat> faptul că un mare concern nu mai poate produce curent din cărbune pentru că certificatele de dioxid de carbon au devenit mult prea scumpe, acesta deja ridică un semn de întrebare. Vreau doar să spun că procesele de pe această piață sunt foarte complexe și ne vor mai uh, preocupa ceva timp. Și nu putem spune pur și simplu doar că mixul energetic este o competență națională, pentru că efectele se văd și la nivelul celorlalte state. Nu știu dacă vom ajunge vreodată la un mix energetic european, pentru că Există păreri diferite uneori. Am uh, senzația că în contextul uh, crizei unii nu mai doresc Europa deloc și o văd dezbinându-se, alții solicită uh, Statele Unite ale Europei. Are acum cuvântul domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, reprezentante Comisiei pentru această prezentare. Doamnă, ați vorbit foarte mult de separarea între furnizare și transport, dar n-ați prea vorbit despre infrastructură. Uh, și sper că vă dați seama că noi suntem în așteptarea unor propuneri să vedem cum va investi Uniunea în infrastructură, pentru că această problemă, de când a avut loc separarea, și operatorii istorici uh, au reușit uh, să-și modifice bugetele. Nu știu dacă și colegii sunt de acord, însă eu nu mai reușesc să, să înțeleg cine e proprietarul infrastructurilor, cine răspunde Ni se spune că autoritatea de reglementare decide prețurile, dar cine decide investițiile? Mă întreb dacă n-ar fi îndrăzneți în acest moment ca proprietarii de infrastructură să-și aducă aportul la un fel de societate uh, publică europeană în care să, care să reunească toate infrastructurile de electricitate și gaz, pentru că astăzi ele rămân în sectorul privat, dar sunt reglementate. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă Gazprom ar cumpăra o parte importantă a infrastructurilor de gaz în Uniunea Europeană, asta ar fi o problemă, pentru că ni se spune că asta nu e o problemă, pentru că uh, autoritățile uh, supraveghează, dar cetățenii ar resimți-o ca pe o problemă. Ai dori să spuneți ce crede despre infrastructură, care e viziunea pe termen lung a Comisiei în legătură cu propunerile pentru ca Europa sau cetățenii europeni să fie siguri că oriunde ar fi ei pe teritoriul european să beneficieze de aceeași cantitate și calitate. Și o a doua întrebare punctuală, eu înțelesesem că Comisia făcea o reflexie că să înființeze un fel de centrală de cumpărare a gazului în regiunea Mării Caspice, a existat o propunere în acest sens pe plan european, sau mai multe propuneri de fapt, Eh, dar nu, lucrurile s-au cam împotmolit. Aș dori să știu ce se întâmplă cu această idee a Comisiei, cu această centrală de cumpărare a gazului în această regiune eh, a continentului. Făurirea Madurel. Făurirea Madurel. Mulțumesc, domnule președinte. Bueno, también agradecer a la comisión el que... Doresc în primul rând să mulțumesc reprezentantei comisiei. Pero a mí también... Mulțumesc pentru explicații. Dar spun și eu, profitând de prezența noastră aici, că mi-ar, mi-ar plăcea să ne vorbiți mai mult de infrastructuri, că această chestiune e foarte importantă pentru completarea uh, pieței interne. Pentru că, de exemplu, nu e posibil ca ea să fie completată fără să uh, uh, eliminăm aceste insule energetice, cum se numesc ele. Am spus de mai multe ori. Uh, să uh, uh, eliminăm situația actuală de izolare a anumitor uh, regiuni europene, că altfel nu vom avea o piață unică de de acest nume. Țin totuși să menționez că încă un, o treime din statele membre nu și-au realizat obiectivul de 10% capacitate de interconexiune pe care noi ni l-am fixat în 1992. Și credem că în acest context ar trebui să ne asumăm angajamentul să atingem acest obiectiv de 10% și să-i să acordăm acestui obiectiv cel puțin aceeași importanță pe care o acordăm obiectivelor UE 2020. Colegii au spus-o, dar doresc și eu să repet că dezvoltarea de infrastructuri de interes european, cred eu, că nu poate depinde doar de voința statelor membri sau un, statelor membre sau unor state membre, ci, și să fie bazată doar pe criterii comerciale. Noi considerăm că s-au făcut uh, progrese în acest sens, dar constatăm, uh, după primul exercițiu din luna iunie anului trecut, constatăm că, în general, lipsea un element european acolo și poate ar fi necesar, nu știu ce crede Comisia, să ne concentrăm mai mult nu pe linia accidentă, ci și descendentă, de sus în jos, care să țină cont mai mult de această perspectivă europeană. Mulțumesc. Pot să vi Domnule președinte, vă mulțumesc. Și mulțumim și Comisiei pentru explicitările date. Aș avea două întrebări, dacă îmi permiteți vorbeați de probabilitatea creării unui așa numit hub prin care ar urma să fie transportat către noi, în Europa, uh, gaz natural din Asia Centrală. Știm că furnizorul turc Potas nu permite însă libera trecere a acestui gaz și că această companie uh, dorește să influențeze structura prețurilor prin um, accize de tranzit pe acest gaz. Noi însă nu ne folosește un hub pentru uh, as, uh, pentru, pentru acest hub dacă, dacă trebuie să plătim niște taxe de trecere acestei companii turce pe ceas. Eh, pentru că atunci eh, n-are nicio eh, utilitate să importăm gaz din Irak, Iran, din celelalte țări din Asia Centrală. Apoi, spuneați că statele membre sunt preocupate să garanteze siguranța cu aprovizionarea energiei se vorbește despre identificarea unor noi surse de energie. Despre ce vorbiți? Vorbiți și despre noi surse de gaze naturale în uh, Europa de Nord și în Europa de Sud? Mulțumesc. Eh, Paul Rübich. Domnul Paul Rübich. Da. Äh, nachdem ich im Urlaub in, in Zypern war, habe ich dort natürlich die Energie. Uh în uh, concediul meu am urmărit uh, situația energetică din Cipru aproape Și sigur că contează foarte mult dacă există sau nu o cooperare transfrontalieră în sectorul transportului energetic. În cazul unor insule, problema este și mai importantă. În cazul Ciprului, uh, cea mai mare, cea mai mare producător de energie a fost uh, practic neutralizat, uh, eliminat de pe piață printr-o explozie, printr-un accident. Acum este prevăzut prin lege că între 11 și 4 toate generatoarele disponibile de energie electrică trebuie puse în funcțiune um, și um, Astfel se încearcă trecerea peste acest uh, handicap. Știm că Statele Unite și alți actori majori sunt interesați de refacerea infrastructurii energetice acolo. Vreau să întreb dacă uh, Uniunea Europeană uh, are astfel de interese și întreb dacă nu cumva s-ar putea realiza un proiect cum este Solar Tech din Libia, acum și el deocamdată pus pe un uh, macaz mort mort și să, să, să se realizeze ceva de genul acesta în Cipru. Momentan, uh, conjunctura face ca uh, pentru panourile fotovoltaice prețurile să fie foarte bune și cred că pentru Malta, pentru Cipru, pentru alte țări care au soare mult, ar fi o soluție foarte bună. Doamna Țizelich. Mulțumesc, domnule președinte. Se vorbește despre modul în care poate fi incorporată um, politica națională energetică în, într-o politică unică europeană. Înainte de a vorbi despre o, acest lucru în plan politic, trebuie să îndeplinim niște chestiuni tehnice și chestiunea oricum nu este doar pur politică, ci și sociopolitică. Este foarte important uh, activitatea și politica națională energetică dintr-un, din fiecare stat membru. O schimbare radicală a politicii energetice uh, a unui singur stat membru poate avea un impact considerabil asupra celorlalte state cu care acesta este interconectat. Vorbesc despre Germania, dar nu numai. Cred că în toate dezbaterile noastre trebuie să avem în vedere modul în care uh, uh, putem permite unor state membre uh, în temeiul suveranităților să ia decizii care au însă impact asupra situației din alte state membre. Trebuie să recunoaștem că avem mari probleme în Europa pentru că este foarte dificil să pui cap la cap toate aceste planuri naționale energetice. Trebuie să uh, ne gândim la uh, posibilitățile infrastructurale, trebuie să ținem cont de grijile, rezervele populației, trebuie să uh, vedem cum se pliază rețelele energetice asupra nevoilor. Uh, energetice ale cetățenilor. Deci trebuie să acționăm cu maximă precauție. Și vă adresez următoarea întrebare. Unde credeți că se situează uh, limita suveranității statelor membre în această chestiune și care ar trebui să fie contribuțiile statelor membre pentru a stabiliza piața internă în acest sector? Sunt suficient de lămurite, lămurite toate aceste aspecte? Doamna Angelica Nibler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi îmi cer scuze că am întârziat puțin și uh, că n-am putut să ascult toate explicațiile uh, comisiei. Deci uh, nu vreau să vă plictisesc cu eh, întrebări care poate au fost deja rostite. Atunci când am adoptat cel de-al treilea pachet privind eh, piața internă, ne propusesem ca obiectiv eh, finalizarea pieței energetice unice. Iar acum, dacă analizez situația actuală din statele membre, constat că suntem încă foarte, foarte departe de realizarea acestui deziderat. În multe state membre, de la momentul adoptării acestui pachet legislativ, nu s-a întâmplat absolut nimic. În altele uh, se începe o implementare, dar din punct de vedere al raportului de forțe, din punct de vedere al uh, regimului de proprietate, practic nu s-a făcut nimic. Eu cred că trebuie să uh, purtăm o dezbatere politică pe acest sens. În ce privește decuplarea, care a fost uh, lăudată în sus și în jos ca panaceul pentru realizarea pieței interne, uh, eu nu văd că această decuplare să poată realiza de una singură uh, piața internă energetică. M-ar bucura să știu care este poziția Comisiei Europene în această privință. Mulțumesc. Claude Turmes. Thank you, Chair, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit tuturor colegilor după o vacanță, sperăm, relaxantă. Eu nu vreau să fiu chiar atât de sceptic în ce privește realizările noastre din ultimii ani. Eu mă aflu aici din 99 încoace și este foarte clar pentru mine că cel de-al doilea și cel de-al treilea pachet uh, legislativ privind piața internă reprezintă fiecare în parte o mică revoluție. Pe, uh, înainte de aceste uh, ansambluri legislative, energia era un monopol de stat și nu doar că am demonopolizat situația în acest sector, ci am creat și premisele unei europenizări. Sigur că este dificil să să aduci toate statele membre la același nivel. Dar haideți să vedem și laturile pozitive ale chestiunii. Un aspect pozitiv, pentru mine cel puțin, este următorul. Unii din uh, experții mei, colegii mei germani, mi-au spus că uh, phasing out phasing out-ul german din uh, energia Eh, atomică va fi foarte dificil fără o decuplare a eh, regimului de proprietate. Eh, este important acest lucru pentru că influențează foarte mult situația rețelelor. Prin faptul că am decuplat producătorul de distribuitor de furnizor, a avut consecințe importante. Da? Deci asta înseamnă că Uh, operatorii de rețea și producătorii de uh, energie puteau să spună, da, într-adevăr, avem tensiuni sau avem oscilații de tensiune pe rețea, dar uh, avem și posibilitatea de a reacționa la această situație. Da? Și cred că așa, prin această decuplare s-a ajuns la mai multă transparență și s-a ajuns la actori mai independenți pe piață. O idee care a fost adusă în discuție de domnul Odi privește caracterul transnațional al operatorilor de rețea. Adică trebuie să ne întrebăm în ce măsură putem, vrem să integrăm în plan european această, aceste rețele. Să nu fim atât de pesimiști. Haideți să privim piața ă, din Benelux și Germania. Tenet este un operator care ă, din ă, Olanda, prin Marea de Nord, trece prin Germania și furnizează energie până în Austria. Deci, iată, avem un, deja un operator care face așa ceva. Avem Gas, Gas uh, care este un operator activ în țările de jos și în Germania în același timp. Deci am reușit deja să facem pasul dincolo de frontierele de uh, stat, dar așa cum spune și domnul Odi, cred că trebuie să ne gândim cum putem să, la modalitățile prin care am putea să stimulăm uh, acest nou regim de proprietate transnațional um, fie că este privat sau uh, în parteneriat cu uh, uh, resurse publice. O întrebare către doamna Bernards. Dacă vrem ca integrarea regională să fie un pas în direcția integrării europene, avem nevoie ca uh, autoritățile de reglementare naționale să colaboreze mai mult unele cu altele. Și în această situație se pune întrebarea ce face Comisia pentru a ne asigura că reglementatorii francezi, belgieni, olandezi și așa mai departe se grupează în, în regiuni cum ar fi nord-europeană sau sud-europeană sau est-europeană și cum am putea crește cooperarea dintre aceștia. Deci dacă nu există un contact între autoritățile reglementare la nivel regional, transnațional, atunci cum putem să ne așteptăm la activitatea cu caracter regional și transnațional a actorilor de pe piață? Înainte vreme, competiția a fost, comisia a fost uh, foarte activă, uh, ambițioasă în crearea unor noi uh, condiții de competiție, de concurență pe piață pentru a face piața mai liberă. Însă am impresia că astăzi există o disponibilitate mai redusă din partea Comisiei, mai puțină voință la nivelul Comisiei în ce privește uh, stimularea în continuare a acestui proces. Trebuie să avem în vedere că dacă industria europeană dorește să rămână competitivă, atunci uh, uh, prin realizarea uh, acestei piețe energetice unice putem crea un cel mai, un, un parametru extrem de important, dacă nu cel mai important parametru care va putea asigura competitivitate pentru această industrie. Mulțumesc frumos! Danke. Mulțumim foarte mult și doamna Figuerero acum. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu mă alătur antevorbitorilor cu două întrebări care eh, reflectă îngrijorările mele în legătură cu eh, realizarea și extinderea pieței unice. Odată trebuie să recunoaștem că există situații foarte diversificate în statele membre. Nu vorbim doar de structuri diferite la nivelul operatorilor, ci și de infrastructuri foarte diferite. Și să nu uităm și de situația financiară în care aceste, contextul financiar în care acestea uh, operează. Și atunci vă întreb, cum puteți să garantați dezvoltarea în continuare a infrastructurii în țări în care problema economică, socială și financiară este una majoră. Și în al doilea rând, cum pot aceste țări să-și modernizeze infrastructura astfel încât să asigure o distribuție corespunzătoare de energie. Vorbesc atât de energie electrică cât și de gaz. Și o a treia întrebare, legată de cea de dinainte, se referă la prețuri. La prețul în speță pentru consumatorul final. Atât uh, uh, consumatori de tip IMM, cât și consumatori casnici. creșterea prețului la energie de multe ori vine pe seama uh, creșterea, creșterea accizelor, dar uh, vine în mod relativ și uh, pe seama sărăciei sau scăderii puterii de cumpărare. Există așa numiți săr, săraci din punct de vedere energetic. Vreau să întreb ce face Comisia pentru a uh, îi ajuta pe aceștia care sunt defavorizați sub uh, raportul uh, capacității uh, lor de consum energetic. Cum se face ca discrepanța dintre cei care își permit energia și cei care nu și-o permit să nu fie crescută? Cum facem a, ca energia să devină mai accesibilă? Mulțumesc! Merci. Da, da Grostet, mulțumesc că revin la un punct care a fost menționat de mai multe ori de antevorbitorii mei, și anume infrastructurile. Deci, și finanțarea necesară pentru infrastructuri. E vorba de costuri uh, suportate în principal de piață. Noi făcusem recent într-un raport, în raportul Souza Wagner, uh, propuneri pentru infrastructurile în domeniul energiei și pentru instrumente financiare eh, inovative, fonduri europene sau eh, dedicate exact acestei probleme sau recursul la capital risc. Dumneavoastră, doamnă, din partea Comisiei, ne-ați putea spune ce propuneri concrete aveți uh, sau cum ați reacționat la raportul nostru. Pe de altă parte, există proiecte care pot fi esențiale în infrastructură, însă care nu sunt rentabile și care în acest caz pot fi abandonate. Așadar, ar trebui ca în astfel de cazuri autoritățile și industria să colaboreze, poate prin parteneriate public-privat, și aș vrea să știu cum concepe dumneavoastră uh, acest lucru și cum uh, intenționați să încurajați uh, finanțarea pentru îmbunătățirea infrastructurilor. Mulțumesc. Colegin Coloasca Bubinska. Doamna Coloasca Bobinska. Thank you very much. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. Doamna Rubic a fost uh, de scurtă vreme în Cipru, eu am fost la țară în Polonia și am trăit și eu uh, ceva ce mi se pare crucial din punct de vedere al infrastructurii. Se întrerupea curentul de fiecare dată când ploua. Credeam că e ca și acum 30 de ani pe vremea comunismului, dar lucrurile stăteau la fel și acum. De aceea, întrebarea mea pentru că atunci când vorbim de infrastructură, ne referim uh, de cele mai multe ori la investiții noi. Însă, dacă într-adevăr dorim să creăm piața uh, unică, o piață unică modernă, trebuie să modernizăm și rețelele existente. Pentru că atunci când aud că <clears throat> a căzut un copac sau a existat uh, avarii din partea din cauza vântului, nu mi se mai par explicații plauzibile în ziua de astăzi. De aceea aș dori să vă întreb ce anume aveți în vedere pentru a impulsiona modernizarea rețelelor existente. Apoi aș dori să mai susțin acei colegi care au vorbit despre regimul de proprietate. Atunci când vorbim despre securitatea energetică, de cele mai multe ori nu știm uh, cine se ascunde în spatele unor companii și acest lucru devine din ce în ce mai crucial. Că, de exemplu, trebuie să ne punem întrebarea cine cumpără licențe de exploatare a, uh, pentru pentru gazele de șist în Polonia. Și uh, cred că aici s-ar impune o anumită metodologie astfel încât să fie mai uh, transparent uh, uh, proprietatea asupra acestor companii energetice. Mulțumesc. Permiteți-mi și eu să adaug alte două întrebări. Cum uh, vede Comisia situația pe piața capacităților în sistemele energetice din Europa? Iar a doua întrebare este uh, referitoare la energiile alternative, pentru că ponderea acestora pentru piața internă uh, scade. Și nu în ultimul rând, procedurile de încălcare sau influențare anumitor state a prețurilor a, formării prețurilor. Cum reacționează Comisia la astfel de situații? Pentru că am senzația că Comisia este destul de reticentă în a interveni. Probabil că v-ați notat uh, circa 120 de întrebări până acum, însă poate veți reuși măcar câteva răspunsuri, pentru că cu întrebările noastre, cu siguranță, am uh, <clears throat> pus pe tapet uh, o gamă variată de întrebări. Mulțumesc! Mă bucur să văd că există un interes uh, foarte mare și care merge și în mare detaliu atunci când este vorba de confruntările cu, de provocările cu care ne confruntăm. Nu m-am referit și la infrastructură în prezentarea mea inițială pentru că am știut că informațiile pe care le dețineți în această privință sunt deja mai detaliate decât pe alte teme. Însă, cu siguranță, uh, finalizarea pieței interne, dezvoltarea și integrarea pieței interne, modernizarea uh, infrastructurii energetice și prin intermediul rețelelor inteligente fac parte din finalizarea pieței unice, pentru că fie uh, fără infrastructură fizică, nu poate exista o piață transfrontalieră. Comisia a elaborat o strategie separată în acest sens, care probabil va fi adoptată de, la nivelul Comisiei undeva în luna octombrie. Cred că principalele puncte pe care trebuie să le abordăm, asta și în baza uh, feedback-ului pe care l-am primit în urma pachetului de infrastructură, se referă la planificarea infrastructurilor, în primul rând. Mulți dintre dumneavoastră au spus că uh, este important ca planurile decadale pentru rețelele de infrastructură TEN-E sunt uh, esențiale și de ce dorim să reflectăm acest lucru în propunerea noastră. Ev evoluția ar trebui să se contureze de pe urma unei abordări de sus în jos, pe baza proiectelor înaintate de statele membre, dar și în combinație cu abordare de sus în jos, bazată pe stabilirea unor coridoare energetice principale la nivel european. În al doilea rând, Uh, mulți au menționat dificultățile cu privire la planificarea investițiilor în infrastructură. De multe ori, protestele comunităților locale afectează investițiile în infrastructură și acest lucru împiedică proiectele din acest domeniu. Proiecte pe 10 ani pentru rețele de înaltă tensiune nu sunt o raritate. Sigur că comunitățile locale au un interes legitim, dar trebuie să existe o anumită aliniere a procedurilor care să poată susține sau facilita aceste proiecte europene. În al doilea rând, stabilirea unui cadru de reglementări care să permită efectuarea unor investiții dacă uh, nu se le chiar stimuleze. E important ca atunci când uh, investitorii iau decizii investiționale să aibă încredere că prin uh, sistemul de tarifare uh, din cadrul de reglementări își vor recupera investiția făcută. Apoi, noi considerăm că investițiile în infrastructură ar trebui în mare majoritate finanțate de către piață și doar acolo unde piața nu poate furniza aceste uh, fonduri, trebuie utilizate și fonduri publice, însă în mod cât mai eficient, astfel încât să genereze uh, la rândul lor și investiții din sectorul privat. Și în acest sens privim cu interes dezbaterea de pe marginea pachetului de infrastructură. Noi însă dorim să ne asigurăm de asemenea că infrastructura este bine uh, dezvoltată și utilizată, pentru că Până la urmă este vorba și de utilizarea mai eficientă a infrastructurii existente. Asistăm, de exemplu, că în, uh, pe piața gazelor la o situație în care multe dintre interconectări sunt uh, pe hârtie congestionate um, capacitățile din acele uh, rețele, dar nu și din punct de vedere tehnic. Aici uh, trebuie să intervenim cu arhitectura pieței, cu designul pieței, pentru a ne asigura că capacitățile care sunt contractate, dar neutilizate, redevin disponibile pentru alți furnizori care doresc să le utilizeze. De aceea, această arhitectură a pieței este atât de importantă. Și desigur că nu trebuie investită într-o, uh, într-o conductă paralelă dacă, atât timp cât cea existentă nu este utilizată în mod eficient. O a doua chestiune pe care, la care aș dori să mă refer și încerc să grupez o serie de întrebări se referă la rezultatele obținute până acum uh, pe piața unică și uh, perspectivele separării activităților. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Termes când spune că rezultatele de până acum nu sunt într totul negative. Am asistat și la câteva rezultate pozitive în urma liberalizării sectorului energetic. Dacă ne uităm de pildă la modul în care piețele uh, de gaz uh, din Europa de Vest au uh, răspuns la dinamica cererii de pe piețele globale, pentru că cererea pe piața globală a fost relativ uh, scăzută, în timp ce oferta a fost destul de mare. Am asistat la un impact uh, imediat asupra piețelor angro de pe, din uh, Europa de vest. Din păcate, acest lucru nu s-a oglindit și în Europa de Est, asta datorită unui complex de factori, tem că piața începe să funcționeze. Un alt exemplu este decizia germană de a scoate din rețea o serie de centrale atomoelectrice vechi în urma accidentului de la Fukushima. În urma prezentării uh, uh, de pe 20 iulie a autorităților germane împreună cu autoritatea de reglementare germană, uh, efectul uh, în preț a fost uh, de scurtă durată, iar apoi prețul s-a reechilibrat. Așadar, piețele funcționează și lichiditatea de pe piață crește, volumele care sunt tranzacționate pe piețele spot, atât în sectorul gazelor cât și în sectorul energetic, sunt în creștere. Însă situația este diferită de la țară la țară și așa cum vă spuneam și în prezentarea mea, acest lucru nu se reflectă uh, neapărat într-o concurență solidă pe întregul lanț de uh, furnizare. De multe ori nu există concurență la nivelul producției, pentru că dacă doi furnizori trebuie să-și achiziționeze gaze de la același producător, și nu au alte opțiuni, nu vorbim despre o concurență uh, reală și aici va trebui să facem ceva. I am not so în ce privește decuplarea, nu sunt atât de pesimistă. Dacă vă uitați, uh, în statele membre, majoritatea statelor membre s-au decis în, uh, în favoarea decuplarea regimului de proprietate, în special uh, în cazul energiei electrice și mai puțin e drept uh, în cazul gazelor naturale. Dar chiar și în uh, statele membre în care operatorii au posibilitatea să aleagă între decuplare și nedecuplare, uh, tot mai mulți operatori merg în această direcție a direcția decuplării. Deci cred că acesta este trendul absolut negreșit pentru viitor. Eu cred de asemenea în, în trendul emancipării acestor operatori de distribuție și transmisie a energiei. Um, au o răspundere uh, partajată pentru crearea unor uh, uh rețele europene deci, uh, uh, practic, uh, nu se mai simt, acești operatori de distribuție nu se mai simt ca fratele mai mic a producătorului de energie. Și recunosc potențialul interconectărilor cu alți distribuitori din alte state cu care se pot interconecta. Deci această interconectare a operatorilor atât în producție cât și a operatorilor din distribuție și transport este un potențial uh, important. Important însă este să ne angajăm în mod activ, dinamic în, și, și cu maximă seriozitate în această chestiune a decuplării, uh, și, și să ne adaptăm atunci când este nevoie la modificările care sunt necesare. În ce privește diversificarea surselor de aprovizionare, s-a făcut trimitere la regiunea caspică și conducta Nabucco. Evident că trendurile privind structurarea piețurilor ă, nu sunt acelea în, aceleași în Europa de Est și în Europa de Vest. Acest lucru cred că se datorează în mare parte faptului că Europa de Est este mai în continuare expusă mai expusă la un singur uh, operator ca și uh, partea occidentală a Europei. Um, ne-am, noi ne-am manifestat și interesul uh, privind uh, stocarea la nivel regional a diferitelor forme energetice, dar și acest lucru rămâne până la urmă la uh, latitudinea acelora care organizează transportul de energie într-unul din statele baltice, de exemplu, ne-ar fi plăcut foarte mult să uh, avem uh, un depozit de gaz lichefiat, uh, deci dar sigur că Comisia nu poate decât să invite reglementatorii naționali să coopereze, nu poate obliga. În, există ex, există exemple foarte bune de cooperare transnațională, regională, între diferiții operatori și autoritățile de reglementare. În, în partea de nord a Europei, în, în Marea de Nord, există exemple foarte bune. Există mai puține exemple bune în alte părți ale Europei și, în general, mai puține exemple de cooperare regională pentru gaz decât pentru energia electrică. În aprilie sau mai, dacă nu mă înșel, am uh, solicitat uh, o uh, prezentare din partea diferitelor regiuni asupra viziunilor acestora în legătură cu posibilitățile și potențialul de cooperare. Noi suntem în curs de analizare a acestor propuneri și vom încerca să promovăm, ba chiar să împingem de la spate regiunile să coopereze mai strâns în această privință în contextul diversificării surselor de aprovizionare s-a mai pus și problema unor unor uh, unor centrale de achiziție care să faciliteze uh, uh, procesul de reorganizare prin care trecem. Cred că în această privință pot să spun că uh, Comisia este deschisă Uh, oricăror propuneri care vin din partea industriei, dar nu consideră că este necesar să organizeze ea însăși aceste centre de achiziție. Toate propunerile în acest sens trebuie evaluate uh, sub raportul uh, legilor și regulilor privind concurența. Deci, dacă gazul este achiziționat de un număr Eh, X de operatori, atunci acest eh, operator ehm, eh, vor trebui totuși să vândă la prețuri diferite cantitatea respectivă de gaz. Deci problema nu este la achiziție, ci problema este, problema achiziției comune este, se manifestă în momentul distribuirii în condiții financiare diferite a aceluiași produs. În ce privește transparența, Uh, s-a arătat în intervențiile dumneavoastră o dorință mai mare pentru mai multă uh, transparență în ce privește transportul. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este nevoie de mai multă transparență în sectorul energetic. Eu am lucrat în sectorul uh, telecomunicațiilor Uh, înainte vreme și m-a șocat când am trecut în sectorul energetic să văd cât de puțină transparență a existat. Inclusiv uh, mi-a fost uh, diferit, dificil să obțin informații în legătură cu structura de proprietate a, a anumitor cooperări în legătură cu, cu acel small print din contractele de furnizare. Parlamentul și-a exercitat deja o influență foarte mare și importantă în legătură cu condițiile de înregistrare a operatorilor. În același timp, în ce privește regulile de decuplare și această decuplare practic creează mai multă vizibilitate și transparență cu privire la operatori, la furnizori, distribuitori și așa mai departe. Capacity markets, I'm turning to, to your questions, uh, Mr. Chairman. Acum, referitor la întrebarea domnului președinte, spune că la momentul actual We have a predetermined ID on... Cred că în momentul de față dacă piețele și contractarea capacităților putea susține investițiile uh, de care avem nevoie la generare. Cred că trebuie să avem o atitudine deschisă, însă știți și dumneavoastră că întotdeauna diavolul se ascunde în detalii atunci când uh, vorbim despre măsuri intervenționiste pe piață. Cred că atunci când facem astfel de pași, nu ar trebui să uh, subminăm acele semnale care ne arată că există și investiții eficiente de pe piață. Cred că atunci când intervenim trebuie să o facem în mod proporțional și să ne asigurăm că efectele nu vor depăși uh, scopul propus. Este o chestiune pe care am discutat-o și cu autoritățile britanice. Dacă se scoate în afara acestui cadru întreaga uh, industria regenerabilelor sau industria tomonucleară, care este până la urmă semnalul pe care îl dăm. Este, uh, în acest context era vorba de mecanismul de formare al prețurilor. Cred că este poate timpuriu să venim cu o concluzie, însă analizăm lucrurile în continuare pentru a vedea cum anume ar trebui schimbată arhitectura pieței dacă asistăm la o nouă paradigmă în condițiile în care mult în care generarea de electricitate trebuie condusă oarecum direcționată prin uh, astfel de măsuri. În ceea ce privește prețul la energie și rezultatul acestor măsuri asupra uh, gospodăriilor, chestiunea este una foarte dificilă. S-a dat exemplu cu Polonia, se lua curentul de fiecare dată când uh, ploua. Bine, noi uh, trebuie să consolidăm rețelele și să le aducem la zi pe cât posibil ca să asigurăm securitatea furnizării energiei către consumatori. Acest element este al investițiilor e legat și de prețuri. Sigur, prețul pe care doresc și pot să-l plătească consumatorii pentru energie, pentru că dacă examinăm numărul de gospodării din Europa astăzi care, indiferent de venit, beneficiază de prețuri reglementate, e o problemă importantă, mai ales când aceste prețuri sunt uh, de un atare nivel încât uh, este foarte apropiat de prețurile de piața gros. Știu că e o problemă dificilă, însă Comisia cred că trebuie să uh, fie foarte atentă și să vadă atunci când poate utiliza procedura de încălcare. Scopul Comisiei nu e de a spune statelor membre că prețurile reglementate trebuie prin definiție să fie interzise, ci să ne asigurăm că aceste prețuri sunt bine țintite. Ci, uh, dacă statele membre fac diferența între consumatorii care au nevoie de a fi protejați într-adevăr prin prețuri specifice și consumatorii care nu au neapărat nevoie de acest tip de protecție. Uh, competiția, concurența și piața se dezvoltă și atunci uh, ar trebui să uh, putem să avem o reglementare țintită spre grupurile specifice de consumatori vulnerabili care au nevoie de această protecție. Oricum, ne putem întreba și dacă această reglementare a prețurilor e cea, cel mai eficient mod de a ajuta pe acești consumatori care suferă de așa numita sărăcie energetică sau dacă putem găsi alte măsuri legate de eficiența energetică, de eliminarea uh, insulelor energetice, dar din punctul nostru de vedere, statele membre încă prea ușor utilizează uh, și pe scară prea largă acest instrument de reglementare a prețurilor și pentru a atinge, uh, pentru a atinge obiectivele, uh, lucru care are un efect negativ asupra creării unui cadru în care competiția și investițiile să poată într-adevăr să se desfășoare. Nu știu dacă am reușit să răspund tuturor întrebărilor sau de, dacă uh, am uitat câteva. Um, specifically. Uh, însă vă stau sigur la dispoziție dacă cineva își reamintește că am uitat să răspund uh, vreunei întrebări. Uh, sau aș putea, desigur, să răspund în scris. Darf mich herzlich bedanken, Frau Bernhardt. Das waren viele Mulțumim foarte mult, doamnă Bernards. Mulțumim pentru întrebările foarte detaliate și pentru răspunsurile foarte exacte. Uh, sper că, uh, sper că uh, această dezbatere va fi continuată și m-aș bucura dacă am putea primi un fel de checklist, o fel de, o fel de situație sinoptică a problemelor care mai există în statele membre pentru a avea un, un document în față pe baza căreia să putem observa dacă se schimbă ceva în timp sau nu. Vă mulțumim oricum pentru vizita dumneavoastră și acum am plăcerea să vă invit să trecem la vechiul punct 4 de pe ordinea de zi, noul punct 6, încheind punctul actual de discuții de pe ordinea de zi. Asta dacă delegatul nostru a sosit deja. Așteptăm un minut sau două până când calculatorul nu doar sosește în sală, ci se și conectează la proiector. It works. Well, somebody told me that it should. Yes. Oh, wonderful. Okay. Ladies and gentlemen, then... Bun, doamnelor și domnilor, haideți să continuăm cu noul punct 6, fostul punct 4. Am deosebită onoare să salut în mijlocul nostru. Ia să vedem, unde am eu notat asta? Pe domnul uh, uh, Crim care ne-a fost trimis aici uh, să ne prezinte uh, rezultatele grupului de experți la nivel înalt pentru tehnologii generice esențiale. Uh, am solicitat, noi am fost cei care am solicitat această întâlnire și ne bucurăm că domnul Crin a găsit timpul să vină în mijlocul nostru. Văd că ni se distribuie și o broșură foarte interesantă, să o citim cu atenție. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamnelor și domnilor, îmi face plăcere să uh, mă aflu astăzi în fața acestei comisii atât de importante a Parlamentului European din partea grupului de expert la nivel înalt pentru tehnologii generice esențiale înființat de Comisia Europeană în iulie 2010 și care și-a prezentat raportul pe care cred că l aveți în fața ochilor Uh, și l a prezentat, spuneam, uh, doar luna trecută. Astăzi aș dori să vă fac un rezumat al acestui raport și să vă cer sprijinul în uh, punerea în aplicare a recomandărilor sale. Cred că raportul e, vă va interesa, deoarece grupul de experți la nivel înalt pentru tehnologii generice esențiale, iată aveți lista membrilor la finalul raportului, reprezintă, cred eu, Mm, cei mai de frunte cercetători eh, și oameni de știință în acest domeniu al tehnologiilor generice esențiale. Eu au făcut o, o, o evaluare foarte strictă și noi prevedem că dacă nu se acționează foarte uh, rapid, în viitor apropiat și foarte hotărât, multe locuri de muncă uh, pe întreg teritoriul Uniunii Europene se vor pierde. Uh, multe locuri de muncă bine plătite din cele mai avansate zone ale industriei, uh, al uh, zonele de cercetare și dezvoltare și sectoare industriale se vor pierde și asta foarte rapid. Vor dispărea multe locuri de muncă. Deci vă, voi face un, uh, o prezentare foarte rapidă a raportului și aștept apoi întrebările noastre voi explica pe scurt ce înseamnă aceste tehnologii generice esențiale, după, aia, după aceea vă voi referi la analiza uh, evoluțiilor la nivel global și apoi uh, mă voi referi la recomandările uh, grupului nostru de experți și vă face câteva sugestii în legătură cu modul în care ne puteți ajuta dumneavoastră. Perimetrul pentru te- tehnologie a fost defini, de, tehnologiile acestea a fost definit de uh, Comisia Europeană prin alegerea a șase zone, nanotehnologie, microelectronică, biotehnologie, fotonică și materiale avansate uh, și producția acestora. Uh, și acest lucru s-a hotărât de un grup de lucru prezidat de comisarii Tajani, Cruz și Morgan Quinn de ce au fost alese aceste șase tehnologii? Haideți să încerc să vă explic uh, foarte simplu. Uh, aceste tehnologii generice esențiale sunt foarte importante pentru dezvoltarea și realizarea oricărui produs. Dacă ne gândim la un telefon celular, pe care îl aveți probabil uh, fiecare dintre dumneavoastră, Aici avem materiale avansate, avem chipuri electronice, sigur, pentru a putea comunica, avem aici tehnologii la nivel nano, avem fotonică pentru realizarea fotografiilor și pentru registrarea de materiale video și în unele cazuri avem chiar și biotehnologii uh, identificarea asistată de biotehnologie. Dacă ne gândim la alte produse pentru testele de, pentru gripa aviară, avem acolo electronică, tehnologie, fotonică, biotehnologie. Și uh, la fel putem să ne referim la orice fel de produs. Din domeniul fotovoltaic, celule fotovoltaice, avem aici materiale avansate, electronică, fotonică și așa mai departe. Orice produs la care ne putem gândi în ziua de astăzi are o combinație de tehnologii genetice esențiale la baza sa. Ultimul exemplu e un autovehicul, un automobil și aici avem, sigur, Uh, tot felul de, de materiale electronice. Mai mult de 70% din valoarea unui autovehicul reprezintă electronică, avem și biotehnologie, materiale artificiale pentru pneuri, avem fotonică pentru faruri și sistemul de informații, avem uh, materiale uh, din cele mai avansate. Acum, dacă intrăm în detaliu în aceste zone, bun, aici poate nu puteți vedea foarte bine, vedem că aceste tehnologii uh, uh, stau la baza fiecărui produs. Iată, am un exemplu aici din care trecem de la uh, tehnologii generice esențiale la produse și soluții. Vedem în industria autovehiculă, la uh, industria de iluminat în Europa, în domeniul electronic, uh, la baza tuturor acestor lanțuri de valoare se află aceste tehnologii generice esențiale. Deci Europa trebuie să stăpânească aceste tehnologii dacă vrem să dezvoltăm produsele care vor crea locuri de muncă, de care avem nevoie pentru cetățenii noștri pe viitor. E neîndoielnic. Acum, eh, haideți să vă prezint situația actuală în legătură cu analiza SWOT. Eh, deci, puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări. Uh, pentru cei aflați în spatele sălii, uh, linia galbenă reprezintă numărul de uh, curve that you see rising brevetele de de Statele Unite, linia verde, brevetele din Asia și cea uh, albastră din mijloc, uh, relativ constantă, e numărul de brevete în Europa. Deci, din punct de vedere al brevetelor, Europa încă se află în cursă, dar vedem cât de rapid crește Asia în acest domeniu. Aici nu vorbim despre copii, vorbim de dezvoltarea de uh, cunoștințe uh, și tehnici noi. Deci Europa rămâne competitivă. Și în ce privește uh, clas, clasamentul brevetelor, Europa are tehnologii cheie, uh, are uh, un număr de jucători, eh, inclusiv CEA din Franța, și dacă ne gândim la brevete ca un indicator de, al potențialului de inovare, vă voi arăta unde ne situăm. Am luat trei exemple din domenii foarte diferite care v-ar putea interesa eh, legate de baterii pentru vehicule electrice, producția bioetanol și eh, fotovoltaice. Se vorbește mult de energiile regenerabile azi în întreaga Europa, deci dați-mi voie să vă prezint în primul rând ce se întâmplă cu bateriile. Uh, foarte pe scurt, triunghiurile, cele trei triunghiuri pe care le vedeți reprezintă uh, rata uh, în, în cele trei blocuri, SUA sau continentul american, Europa și Asia. Uh, SUA are 30% brevete, Europa 31%, deci încă și mai bine decât Statele Unite și Asia 85%, lucru surprinzător poate, dar uitați-vă acum la cercuri care reprezintă uh, uh, fabricația și capacitatea de fabricație și locurile de muncă. Uite, 87% este Asia. 87% din locurile de muncă și fabrici se află în Africa, 1% în statele în Asia, mă scuzați, 1% în Statele Unite și Europa în ce privește uh, baterii uh, high-tech și 12% în alte locuri ale lumii. Uh, ca rezultat, acum există o cursă pentru dezvoltarea de noi tehnologii, baterii, ele vehicule electrice. Aici vedem care sunt cheltuielile în această zonă în lume, vedem că în Asia 3,3 miliarde de euro anul trecut a fost cheltuit aici, 2,5 pe baterii, pentru că bateria e nucleul acestui vehicul, e car uh, motorul ieri. În Statele Unite 9,2 miliarde, din care 1,48 pe uh, baterii și uitați-vă acum Europa. Comisia Europeană cheltuiește suma de 100 de milioane în acest domeniu. Cum putem oare să fim competitivi mâine cu industria autovehiculelor? Vedeți în Franța și Germania care sunt cheltuielile, care sunt uh, principalii actori aici. Deci uh, trebuie să ne revenim, practic. Președintele Obama, în uh, discursul privitor la starea națiunii din ianuarie, cred că a fost cel mai important discurs a spus uh, că regulile s-au schimbat și a autorizat guvernul și agențiile federale și statele să facă tot ce pot pentru a câștiga această cursă de care vorbeam. Ca rezultat, ei s-au concentrat nu doar uh, asupra inovării, educației, vedeți un cuvânt aici colorat cu roșu, construcția, uh, uh, câștigarea cursei construcție față de restul lumii. Fotografia din dreapta este a lui Andrew Groves, care este patronul Intel, și el spune că avem nevoie să atragem fabricanți străini în, în Statele Unite. Asta este ceva ne, neobișnuit, probabil. Ca rezultat, uh, Uh, Statele Unite acționează foarte agresiv pentru atragerea firmelor străine. Uh, BASF-ul a uh, înființat cea mai avansată fabrică de baterii în Statele Unite, SAFT în Franța. Din Franța, practic, a relocat și-a relocat activitățile în Florida, iată, în, în Statele Unite. Uh, că s-au acordat foarte multe subvenții. Dacă vedeți ce subvenții s-au acordat, din 200 de milioane de facilități de producție, eh, aproape 50% provin din subvenții din partea Departamentului American de Energie. Astăzi să faci acest lucru în Europa ar însemna să legi mâinile, eh, la spate mâinile unei companii din cauza multelor restricții de la Bruxelles. La fel și BASF a, a beneficiat de foarte multe subvenții din partea uh, autorităților uh, Statelor Unite. Deci, iată, pierdem această cursă a, a uh, tehnologiilor avansate în favoarea Statelor Unite și a Chinei. A, un al doilea exemplu, bioetanol. Și aici, a, foarte simplu, triunghiurile ne arată rata brevetelor. Lider este Europa cu 36%, 34% Statele Unite, 23% China, apoi vedem ce se întâmplă cu producția, 54% Statele Unite, 5% Europa și suntem în scădere. Deci, avem, uh, am pierdut legătura între știință și producători. Dacă se va îmbunătăți situația, iată ce face guvernul brazilian. Tocmai s-au anunțat în luna iunie investiții la nivelul de 18-22 de miliarde de dolari în sector, în sectorul uh, fabricanților și uh, împrumuturile BEI în 2010 uh, au fost de 6 miliarde în acest domeniu, deci mult sub uh, necesități. Și Statele Unite odată ce președintele Obama a dat impulsul, eh, a intrat și aici agresiv ca să încerce să atragă noi lideri de eh, tehnologie aici. Iată un exemplu, avem o companie din Marea Britanie, Ineos Bio, care are o, o, o tehnologie revoluționară. Ei, au fost atrași în Statele Unite cu facilități de producție importante de 130 de milioane de dolari, cu o subvenție de 50 de milioane de dolari de la Uh, guvernul american și uh, împrumutul de șapte garanții de împrumutul de 75 de milioane de dolari. Nici măcar această sumă nu ar fi putut fi acordată de Banca Europeană de Investiții. Deci, iată, cele mai bune firme ale noastre sunt atrase în afara Europei. Ultimul exemplu de care vă vorbeam, uh, NG fotovoltaică. Aici e o, un domeniu extraordinar pentru că Europa are cea mai mare piață din lume Europa, după cum vedeți, are 77% din piața globală. Deci avem, dispunem de piață, piața este aici în Europa. Da. când vedeți, uh, iată, orice ziar am deschide, uh, International Herald Tribune, de exemplu, pe care l-am citit pe avion, are o uh, fotografie a unui primar din uh, un oraș din Germania care s-a dotat cu panouri fotovoltaice. Nu știu dacă uh, acestea sunt uh, germane, dacă au fost produse în Germania. Uh, haideți să vedem, piața deci se află în Europa, dar hai să vedem situația cu brevetele. Europa are 29%, Statele Unite 27%, deci uh, dominăm încă și uh, cu brevetele, dar uh, Asia are 42%. Vedem ce se întâmplă cu producția. Piața deci e în Europa și ar trebui să avem cea mai mare cotă din fabricanți însă avem mai puțin de 13% în realitate. Dacă situația se va îmbunătăți, nu știu, am făcut o analiză la grupul nostru de nivel înalt, vă arăt aici, cred că este în premieră, dar nu cred că va face prima pagină a ziarilor, pentru că ne-am dorit să spunem acest lucru. Asta e situația companiilor europene din 2004, 2001, 2004, 2009, 2010. Vedeți uh, steagurile de țările de care aparțin diferite uh, companii. Deci, acum 10 ani am avut 6 uh, din primele 10 companii din lume. Erau europene, deci. Apoi, în 2009, avem doar una singură, o singură companie europeană în primele 10. Deci avem cea mai mare piață din lume Deși continuăm să vorbim la nesfârșit, însă, iată, compania noastră pierd teren foarte rapid. Ce se întâmplă cu ceilalți? Iată, avem companii din Statele Unite, avea una în top 10 în uh, 2001, uh, Iată, în 2010 uh, au tot una, dar companiile uh, asiatice, uite, japoneze, au avut 4 în 2001, 2 în 2009 și 2 în 2010. Deci cine preia conducerea? Haideți să vedem cum stau lucrurile. E bine, iată, e vorba de China și, și Taiwan. O, 8 din, cele, eh, din primele 10 uh, eh, poziții uh, sunt reprezentate de companii din China. Astăzi. Și până la anul, probabil, situația va fi încă și mai clară în producția de materiale fotovoltaice Aici, sigur, e vor, vorba de nevoia de garanții de împrumuturi. 21 de miliarde în împrumuturi s-au dus la primele patru companii, deci chinezești, anul trecut. 21 de miliarde anul trecut, de, de, de, acordate de către bănci guvernamentale. Asta nu sunt la prețurile pieței. Banca Europeană de Investiții nu poate acorda asemenea împrumuturi decât respectând ratele pieței. Deci situația se degradează. Deutsche Bank a elaborat recent un raport care ne arată că um, um, în China se acordă încă și mai multe subvenții. Una din uh, companii care nu se află în top 10, japoneză, a obținut și ea o facilitate uh, de 7,6 miliarde, deci probabil că anul, anul se va afla în primele 10. Deci avem o situație în care uh, piața se află în Europa la fotovoltaice, unde avem țări ca Germania și altele care spun că acționează în domeniul energiilor regenerabile, însă avem și programe uh, de uh, stimulente sau uh, cheltui miliarde, dar banii aceștia ajung în China. Ei produc, ei au locuri de muncă și au industria necesară. În Europa asistăm practic la o vale a morții în care se cufundă cunoștințele și piețele. Noi cheltuim mai puțin decât Statele Unite sau Asia în ceea ce privește cercetarea fundamentală. Cheltuim mai mult și avem succes mai mare în ceea ce privește brevetarea, însă nu putem transpune aceste cunoștințe în locuri de muncă. Acum încercăm uh, să creăm o punte peste această vale a morții. Însă, dați-mi voie să închei spunând uh, ce se întâmplă și în alte domenii. Sistemul uh, pe lanțul de furnizare, avem tehnologii importante în domeniul LED, pentru că și aici evoluțiile sunt similare roșu sunt materialele, verde chipsurile, galben componentele, uh, albastru sistemele de iluminat. Și aici China intervine cu stimulente guvernamentale de până la 50% în acest domeniu strategic. Există stimulente atât pentru producție, dar și din partea uh, stimulării cererii. China are un program care se numește Orașe LED, uh, Uh, și-au identificat 21 de astfel de orașe în care ar uh, urma să fie instalat un minim de 10.000 de astfel de uh, stâlpi de iluminat stradal. Europa a lansat un nou răspuns. Direcția Generală EMSO a lansat un program cu privire la energia solară și cheltuie 10 milioane de euro pentru a concura cu China în acest domeniu. Eu cred că chinezii au început să tremure când s-a făcut acest anunț. În alte domenii, situația este similară, unde avem uh, cercetare de vârf, ca de exemplu în noi memorii magnetice. Aici pot uh, da exemplu uh, Franța, pot vorbi însă și într-o perspectivă globală. De asemenea și în ceea ce privește memoriile. A fost, au existat și aici o serie de startup-uri, unul dintre acele, acestea Crocus Technology, însă această companie nu a găsit finanțarea necesară pentru a face ca produsul său să fie Uh, produs și, prin urmare, produsul a fost cumpărat de o firmă din Rusia pentru a face producția în Rusia. În uh, același mod cum au procedat și americanii în domeniul producției de baterii. În Statele Unite există o comisie similară cu cea a experților la nivel înalt, care a emis un raport în mai 2011, concluziile similare cu ale noastre. În primul rând, trebuie și acolo să treacă pe această Valea Morții se vorbește de crearea infrastructurii tehnologice, nu, nu de cea uh, în domeniul cercetării, de, dar cea tehnologică nu prea vorbim nici noi despre um, uh, întreprinderi mari pentru producerea acestor tehnologii. Pentru că cercetarea și dezvoltarea uh, se bazează până la urmă pe producție și nu invers. Trebuie create inițiative politice noi pentru a depăși uh, discrepanțele pieței. Discutăm și cu Direcția Generală Concurență. Pe 28 septembrie avem o întâlnire cu domnul comisar. Până acum însă am făcut progrese minime pentru crearea unor condiții egale pentru industria europeană vis-a-vis -vis de situația din Statele Unite sau China. De aceea noi am plasat tehnologiile generice esențiale în centrul atenției noastre. 80 dintre inițiativele principale din China se concentrează asupra acestor TGE-uri. Așadar își dezvoltă nu doar capacitatea de producție, ci și tehnologiile. Am făcut o <clears throat> evaluare internațională în ceea ce privește activitățile de dezvoltare care sunt finanțate la nivel mondial, cu verde, investițiile în cercetare fundamentală, Iată, China, Corea și Statele Unite. 11% în China, 24% în Corea. Așadar, 11% în China sunt direcționate spre cercetare fundamentală, 32% spre cercetare și 58% produse prototip. În Corea și în Statele Unite situația este similară, 24% cercetare fundamentală, ceva similar în ceea ce privește tehnologia aplicată și uh, valori de referință la nivel internațional uh, este, se situează undeva la 20% aici. Însă important este să, uh, să fie finanțate tehnologii care apoi să poată fi transferată companiilor. Însă la noi nu există această țintă. Avem date din partea statelor membre noi cheltuim 36% pe cercetare fundamentală pentru că ne dorim mai multe publicații, mai multe brevete, iar în ceea ce privește finanțările din partea Comisiei, acesta reprezintă un mister, nu poate fi defalcat, pentru că este un program foarte amplu. Ce cam aici ne situăm, cred că cifrele vorbesc de la sine. Eu cred că trebuie să ne concentrăm mai mult uh, nu asupra cercetării fundamentale, ci asupra celei aplicate, asupra creării prototipurilor, astfel încât uh, ceea ce dezvoltăm să și funcționeze în practică. Aceste cifre se regăsesc și în raportul de care dispuneți. Este prima dată când au fost prezentate în ansamblu și de aceea aș uh, solicita Comisiei Europene care este ținta din de finanțare din negocierile actuale pe diferitele forme de cercetare. Permiteți-mi să închei cu trei dintre tehnologiile generice <clears throat> uh, esențiale și considerentele asupra acestora trebuie să fim în măsură să finanțăm cercetarea la nivelul întregului spectru, nu doar cercetare fundamentală, ci și dezvoltare de produse și uh, modelare. Nu putem finanța doar uh, pașii 1 la 5 pentru nu ne putem permite acest lucru. În momentul de față, pașii 6 până la 9 nu sunt uh, finanțați în Europa din cauza uh, unor teorii de neintervenție pe piață. Și nu în ultimul rând, trebuie să schimbăm definiția cercetării și dezvoltării, trebuie să reechilibrăm programul de finanțare a inovării în Europa și sugestia mea este să trecem și noi la cele mai bune practice, practici din lume. Dacă uh, Statele Unite își permit să uh, cheltuie doar 25% pe cercetare fundamentală, alte uh, state mult mai puțin, de ce trebuie noi să cheltuim mai mult? Le voi parcurge foarte rapid. Uh, restul recomandărilor promite să punctez doar una. În uh, Statele Unite, când se obține finanțare din partea Departamentului de Energie sau din altă parte, trebuie ca acel uh, produs să fie exploatat în primul rând în Statele Unite. Mi se pare logic. În Japonia, în Corea, dacă ai finanțare din partea guvernului federal, trebuie ca ideea să fie exploatată mai întâi în țara respectivă. În programele Comisiei Europene nu există nicio obligație de a face acest lucru. Așadar, uh, finanțăm uh, foarte multe proiecte în ceea ce privește bateriile, fotovoltaica, pentru care producția se face în altă parte. Și noi uh, obținem brevete de, din partea institutelor de cercetare, universități, companii. De aceea lucrăm acum uh, cu cabinetul uh, comisarilor Tajani și Barnier pentru a avea o politică în domeniu competitivă în Europa, care să fie similară cu cea din America și Asia. Vi se pare poate logic toate cele 56 de milioane sau cât, miliarde cât se vor regăsi în următoarea, următoarele perspective financiare. În momentul de față nu există garanția că exploatarea se va face tot de către Europa. Și în final trebuie să putem combina finanțările din diferite programe europene. Pare simplu, dar este foarte greu de făcut în momentul de față. Și în ultimul rând, în ceea ce privește ajutoarele de stat, am uh, <clears throat> cerut uh, introducerea unor măsuri care să permită care să ne permită să ne ridicăm la nivelul subvențiilor acordate de alți competitori ai noștri în lume. Vedem uh, cum au procedat Statele Unite și dacă noi nu putem proceda în mod similar, vom da de greutăți. Există un uh, Consiliu European de Cercetare care finanțează știința. Vedeți rezultatele, suntem extraordinari, cele mai multe brevete. Ar fi foarte bine dacă am putea cheltui o parte din acești bani finanțând uh, ingineri, finanțând tehnologii, tehnologii noi care să fie motorul unor companii noi. Există în grupul nostru 4.000 de ingineri. Avem un singur grant pentru Consiliul European de Cercetare, pentru că cei care analizează cererile de granturi sunt mai degrabă concentrați asupra părții teoretice și nu asupra cercetării aplicate. Cu acestea închei. Am trei recomandări în privința posibilității dumneavoastră de a ne ajuta și aici, în primul rând, v-aș ruga să ne ajutați să recomandăm Comisiei Europene să treacă la, la implementarea directă și imediată a recomandărilor din acest raport. Multe vi se par logice, dar în momentul de față nu se pun în practică. existența unui uh, buget în care să se facă o defalcare clară a finanțărilor pe cercetare fundamentală, tehnologie aplicate și prototipuri, ar fi o măsură foarte logică, la fel ca și multe altele. De aceea v-aș ruga să mă susțineți în, uh, uh, pe lângă Comisia Europeană. În al doilea rând, aș sugera ca să se ceară niște obiective clare și neambigue în ceea ce privește cercetarea europeană și finanțarea din, de la bugetul european. Și nu în ultimul rând, uh, stimate domnule președinte, v-aș ruga să aveți în vedere în următoarele 6, 7, 12 luni, poate o audiere în ceea ce privește obstacolele cu care se confruntă industria europeană în domeniul TGE față de competitorii globali, pentru că e nevoie de condiții egale cu alți jucători de pe piața globală dacă vrem să păstrăm aceste locuri de muncă în circunscripțiile noastre electorale. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumim foarte mult. Uh, extrem de impresionantă prezentare, foarte stufoasă, foarte complicată dar dăm mai întâi doamne, cuvântul doamnei Grostet pentru prima întrebare. Mulțumesc. Aș dori să vă adresez felicitări pentru prezentarea făcută. Dar, din păcate, nu prea ne oferă motive de optimism, pentru că reprezintă demonstrația faptului că Europa se află în întârziere, din ce în ce mai mare întârziere și ce mă îngrijorează e că, iată, Comisia Europeană ar trebui să ne facă o propunere doar în 2012. Dar fiecare lună ce trece înseamnă uh, o, o întârziere din ce în ce mai mare. Pentru moment ne limităm la vorbe, dar vă mulțumesc din nou pentru demonstrația foarte clară pe care ne-ați făcut-o, care aduce argumente Uh, la raportul pe care l-am votat acum câteva luni în legătură cu politica industrială europeană. Eu am fost uh, raportare pentru grupul PPE pe politica industrială europeană și vreau să spun că un nu, anumit număr de elemente pe care le-ați furnizat figura deja în acest raport, dar erau, lucrurile nu erau atât de bine precizate. Sigur că ați insistat pe un număr de lucruri, până la urmă ne dăm seama că trebuie să ne schimbăm regulile. Dacă nu vom face acest lucru, regulile pieței și a con- concurenței noastre, nu vom obține niciun rezultat. Când vorbiți de audiere, e clar, da, trebuie să organizăm o audiere, dar asta cu invitându-i și pe colegii noștri de la comisiile uh, care se ocupă de piața internă și de concurență, pentru că noi, la Comisia noastră pentru Industrie, Cercetare, suntem convinși de lucrurile pe care le spuneți și toți dorim să obținem aceleași rezultate și acest raport privitor la politica industrială a fost elaborat de un coleg socialist. Și e vorba de un raport care a fost adoptat cu o mare majoritate. Deci există un consens la noi, dar trebuie să există un consens și la colegii noștri care se ocupă de concurență. Va trebui și ei convinși. Deci ar trebui să aibă și ei posibilitatea să vă audă. Eu aș dori să vă spun un lucru, pentru că ați vorbit de cercetare. Eu vă întreb dacă în continuare vă temeți de această fugă a inteligenței, a fuga a creierilor, cum se spune. Universitățile noastre nu prea sunt competitive, știm acest lucru la nivel mondial, dar vă întreb dacă se petrece în continuare această emigrare a inteligențelor. Oare reușim și noi să atragem cercetători uh, de nivel înalt din străinătate? Pe de altă parte, v-aș întreba, cum am putea oare să ne gândim la o comunicare uh, optimă pentru a evita reticența alegătorilor noștri? Când vorbim de nanotehnologii, dați-mi voie să vă spun, uh, și nu mă refer decât la Comisia Envi acestui Parlament, că sunt tot felul de reticențe ale unui număr important de colegi care se tem. Sigur, putem avea temeri, sigur că uh, ne gândim toți la uh, apărarea mediului înconjurător, a sănătății noastre, dar oricum, dacă vrem să facem pași înainte, trebuie și să comunicăm, să explicăm interesul acestor noi tehnologii. Aceste tehnologii care sunt tehnologii ale inovării și, în final, lucru care apare și în raportul uh, privind, privind politica industrială, trebuie să convingem că pentru a nu mai exista re, uh, relocări ale regulilor de muncă, trebuie să ținem cont sigur și de regulile de mediu, regulile sociale pe această mare piață globală și anume să ne schimbăm regulile în ce privește ajutoarele de stat, să ne schimbăm regulile în ceea ce privește înființarea unor mari campioni, ca să spun așa, unor firme uh, vârf de lance ale industriei europene. Uh, deci trebuie să ne adaptăm regulile, încă și mai mult decât am făcut-o până acum. Descrierea deci, dumneavoastră e foarte interesantă, dar e și înfricoșătoare donner le sentiment que finalement la Commission européenne, elle est sourde. Si, ne, ne dați sentimentul că, până la urmă, Comisia Europeană e surdă în fața la argumentele dumneavoastră. E lucru, un lucru foarte grav. Oare dumneavoastră nu vă aflați în contact și cu statele membre, cu reprezentanții statelor membre, cu Consiliul? Nu puteți oare stimula Consiliul să vă ajute? Sigur, procesul e dificil și știm, e perioada de criză economică, e foarte greu, dar iată că dumneavoastră, cu aceste uh, uh, tehnologii, ne puteți aduce o soluție la ieșirea din criză. Mulțumesc, da, Reina Madurel. Muchas gracias, presidente. Eu también... Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu parlamentar vreau să mulțumesc uh, Uh, vă mulțumesc pentru prezentarea excelentă pe care ne-ați făcut-o. Uh, felicitări uh, dumneavoastră și întregului grup de experți la nivel înalt pentru munca prestată. Împărtășim în cea mai mare parte observațiile și analizele dumneavoastră și am luat la cunoștință cele prezentate de dumneavoastră. Puteți conta așadar pe sprijinul nostru. Dintre toate aspectele care au fost aduse în discuție și care sunt menționate și în raportul dumneavoastră, vreau să evidențiez două. Ele mi se par mai importante. Și uh, vreau să vă și adresez două întrebări în uh, ce privește aceste aspecte. Uh, crearea de noi capacități uh, și decuplarea de cercetare a producției. Cum trebuie să abordăm problema interdisciplinarității care transpare din cele mai multe probleme pe care le avem? Această multidisciplinaritate este și o temă centrală a întregului program cadru număr 7 și a reprezentat uh, criteriul principal de revizuire sub raportul interdisciplinarității a multor uh, reguli de finanțare. Însă, au existat rezerve atât la nivelul comisiei cât și la nivelul beneficiarilor, la cercetătorilor în legătură cu aceste uh, criterii de interdisciplinaritate. Problema principală așa cum ați arătat dumneavoastră, eh, este dificultatea eh, de a eh, care apare la realizarea și îndeplinirea condițiilor impuse. Deci, cum putem să creăm o abordare multidisciplinară fără să complicăm lucrurile? Și cu asta trec la problema creării capacităților noi ce competențe noi ar trebui dezvoltate, ce planuri de învățământ noi ar trebui să avem, cum trebuie uh, aliniat uh, sistemul educațional uh, la situația uh, prezentă pentru a trece peste această uh, falie uriașă care, iată, acum a apărut între uh, cercetarea și educație teoretică și piața și producția efectivă. Mulțumesc. Doamna Trautmann. Merci euh, beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, domnului Green, care ne-a făcut o prezentare foarte importantă din punctul nostru de vedere, că tocmai facem o reflexie în legătură cu orientările pe viitor pentru viitorul program cadru și pentru strategia europeană. Aș dori să vă spun, domnule președinte, ce cred eu avem, avem uh, discuții cu Statele Unite, cu China, cu statele BRIC și eu constat că aceste mari state ale lumii, care sunt concurenții noștri, uh, doresc să se alin... nu, nu, nu doresc să se alinieze la normele noastre etice, de mediu, dar doresc să se erigeze în lider în tot ce privește tehnologiile economiei cunoștințelor viitoare. Deci astăzi ne aflăm într-un uh, impas în ce privește solidaritatea mondială, dar eh, concurenții noștri fac investiții în competiția pe care ei mâine doresc să o câștige. Și cele spuse de invitatul nostru înseamnă că nu dispunem de strategia corectă, că nu facem investiții acolo unde trebuie și că nu avem mijloace și nu avem metode ca să putem câștiga această competiție. Și cred că eh, lucrul acesta trebuie să ne oblige să luăm decizii. Acum nu vreau să discut aceste recomandări. Sunt uh, puține, scurte, succinte și ne pot permite să acționăm, să facem ce a spus doamna Grosteț, să ne jucăm și noi rolul la Parlament, să ne mobilizăm cu toate grupurile politice, că aceste tehnologii fac legătura cu întregul nostru sistem de producție. E vorba de tehnologiile viitorului. Eu am câteva Uh, întrebări sau sugestii. În primul rând, vreau să remarc în legătură cu regula jocului, sigur, asta înseamnă, implică mai multe sectoare și mai multe direcții ale comisiei, care uh, trebuie să-și revadă regulile conform cărora funcționează. Apoi, acest raport pune o întrebare. Care anume politici de dezvoltare trebuie propuse la nivel european și care uh, trebuie duse de statele noastre membre? Uh, noi trebuie să facem niște hărți care să localizeze locul în care avem echipe de cercetare, fabrici, locuri de formare, locuri de producție, unde sunt uh, ele și cum acționează. Avem programe Erasmus. De ce să nu avem, cum fac și cei din Statele Unite, o monitorizare a tinerilor cercetători din laboratoarele noastre și să uh, băgăm bani în proiecte ca să putem să-i ajutăm. Uh, după cum s-a și făcut, dar trebuie să facem la scară mai largă, deoarece am constatat, am vorbit cu responsabilul unei agenții federale din Statele Unite, care se ocupă de brevete în Statele Unite, că ei uh, caută producătorii de brevete în întreaga lume, dar brevetele sunt depuse, desigur, în Statele Unite. Sau sunt brevete comune. Deci trebuie să avem o strategie, să facem coordonarea între formare, laboratoare, depunerea brevetelor, uh, și aici aș crede să, că trebuie să cerem comisiei și un studiu fiscal, să vedem cum să avem toate dispozitivele care să permită să avem și dezvoltare după cercetare. În regiunea mea am efectuat o analiză, am constatat, de exemplu, că în Franța noi atragem uh, multe uh, Uh, companii de transfer de tehnologie, companii uh, noi, pentru că avem avantaje fiscale pentru cercetare, dar ei apoi pleacă. Și când vedem lanțul inovării și lanțul valorilor, constatăm ce a spus de altfel domnul Green, că nu reușim să-i păstrăm pe cei mai buni producători. Deci trebuie să uh, acordăm ajutoare pentru proiectele pilot, pentru dezvoltare. Și mai am o întrebare dacă Banca uh, Europeană de Investiții își uh, îndeplinește misiunea și e adaptată și dacă Institutul European al Tehnologiilor de asemenea susține proprietatea intelectuală, dacă uh, își face treaba și numai de a identifica uh, centrii de inovare. Eu tre- cred că trebuie să facem o legătură între mediul industrial și oamenii de știință uh, pentru că aici se pune problema uh, de a ne mobiliza cu toții, nu doar Parlamentul nostru, ci toți actorii uh, implicați. Eu asta cred că trebuie să facem. Întreb pe uh, invitatul nostru. Uh, nu v-ați referit foarte mult în legătură cu impactul raportului noastră asupra uh, programelor europene. Comisia, pe de-o parte, dorește să reunească un număr de programe, programele cadre, inovare. Dumneavoastră, ce credeți? Că așa trebuie procedat? Sau ar trebui, plecând de la concluziile noastre, să ne regândim repartizarea eforturilor noastre financiare și a mobilizării statelor membre pentru acest, realizarea acestor obiective. Uh, Domnule președinte, uh, spune domnul Lamberts, înainte de a trece la uh, esența intervenției mele, am o întrebare sumele pe care le-ați uh, menționat reprezintă sume din fonduri publice, da? Bun, mulțumesc. Atunci, prima mea întrebare. Când observați uh, uh, diferențele între sumele alocate cercetării fundamentale, cercetării uh, aplicate și dezvoltării și cercetării de produse noi, vreau să întreb uh, dacă aveți aceleași um, probleme de identificare a, a, a alocării uh, banilor ca și noi? Da, mulțumesc. Acum m-aș concentra pe problema banilor. Nu vreau să discut problemele de ce țin de reglementare și de legislație. Deci nu putem ignora uh, contextul în care ne aflăm. Uh, nu avem numerar în surplus ca și China și atunci când uh, companiile private privind, primesc finanțare abundentă și ieftină din partea statului chinez, noi nu suntem în măsură să replicăm aceeași situație la noi, cel puțin nu în viitorul imediat. Nu văd cum am putea noi aici, în Europa, să, să ordonăm sectorului bancar să ofere credite ieftine așa cum o fac chinezii. În plus, în plus, în uh, plus, nu avem acel surplus imens care să ne permite finanțarea unor astfel de programe de dezvoltare. Deci trebuie să gestionăm uh, cu inteligență banii de care dispunem. Când spuneți că ar trebui să facem mai mult în, uh, pentru, pentru partea din aval a ecuației, vreți mai mult, uh, vreți să redirecționați fonduri publice destinate uh, cercetării fundamentale către cercetarea industrială și aplicată, la asta vă gândeați, în al doilea rând. Uh, nu e așa că Europa nu cheltuie bani pe proiecte mari. Proiectul ITER, uh, că vă place, că nu vă place, va cheltui 10, 12, nu știu, 20 de miliarde ITER numai. Deci, suntem în măsură să cheltuim uh, bani uh, în această ordine de mărie. Plus că vom cheltui peste 10 miliarde pentru proiectul Galileo. Pe, vreau să înțeleg situația mai, bună, uh, mai bine, pentru că mesajul pe care îl înțeleg din partea dumneavoastră este că, uh, că că aceste uh, uh, finanțări nu sunt de fapt finanțări pentru uh, tehnologii generice esențiale. În ce privește Galileo, Galileo am impresia că s-ar putea să finanțăm tehnologii care sunt deja inventate și că astfel nu ne creștem no- propria competitivitate. Vreau să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu mobilizarea pentru proiecte mari. Adică, proiectele mari pe care le avem sunt ele cele corecte și oportune în momentul prezent? Pentru că nu suntem în măsură să mobilizăm fonduri publice vaste în prezent. Sume care să poată fi investite în următorii 10 ani, să spunem așa. Deci, în, în următorul deceniu, principalele um, fonduri de investite vor fi fonduri private, fie din uh, bani uh, ai întreprinderilor private, fie la nivel individual. Când îi ascult însă pe comisarii responsabili de chestiunile economice și monetare și cei responsabili de uh, impozitare, fondurile publice uh, disponibile pentru astfel de proiecte de cercetare se pare că se vor diminua în continuare și nici de cum nu vor crește. Îmi place uh, acea idee de urgență a acestei probleme pe care ați uh, scos în evidență, dar mă interesează uh, părerea dumneavoastră și ce sfat dați politicienilor pentru a investi eh, cu inteligența acești bani și pentru a nu irosi niște resurse. Domnul domnule președinte, eh, vă mulțumesc pentru prezentarea eh, extrem de liberală pe care ați făcut-o și vă mulțumesc ca liberal pentru această prezentare, pentru că ați Um, arătat foarte clar care, sunt, care este potențialul Europei ca viitor uh, centru de loc de investiții. Uh, din păcate, uh, din cauza monitorilor, monitorilor mici, n-am putut observa, n-am putut urmări uh, prezentarea dumneavoastră în detaliu și întrebarea mea uh, este, deci dacă puteți să ne, faceți, să ne puneți la dispoziție prezentarea dumneavoastră într-un alt format. Vă mulțumesc. În ce privește intervenția domnului Lambert, și eu văd lucrurile uh, în mod asemănător. În ce privește finanțarea diferitelor proiecte în Euro- Europa, cred că capitalul de investiții se va uh, modifica în structura sa. Iar uh, știm că în același timp China are succese mari la export, are mari rezerve de stat, care se datorează uh, faptului că în capitalismul de stat chinez aceste profituri care se fac nu sunt redirecționate sub forma unor dividende către um, către angajați. Nu știu însă dacă acest model este demn de urmat sau este chiar de dorit pentru noi. Eu tind mai degrabă să spun că nu. Ehm, însă, când ai nevoie să investești bani publici, ehm, nu este simplu să creezi aceste resurse publice. Exemplul celulelor, foto, celulelor fotovoltaice arată că uh, Um, uh, de exemplu, în RFG se investesc foarte mulți bani prin subvenții de stat și rezultatul totul nu este pe măsură. Și atunci vă întreb, în comparație cu Statele Unite, putem să spunem că în Statele Unite uh, subvențiile publice sunt uh, motivul pentru care producțiile, capacitatea de producție a crescut atât de mult în Statele Unite, cu toate că numărul de brevete este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite? Adică, vreau să întreb, cauza poate fi considerată finanțarea publică o cauză a creșterii producției în, sau trebuie să existe o analiză mai diferențiată a acestei chestiune? Și uh, vreau să întreb dacă numărul brevetelor este un indicator uh, suficient și corect. Pentru că um, săptămâna trecută am uh, uh, vizitat niște startup-uri care mi-au spus că sunt extrem de descurajate um, de înregistrarea unor brevete, pentru că, pe de o parte, nu vor să facă transparente noile lor cuceriri tehnologice Uh, fiindu-le frică că vor fi cumpărate și exploatate apoi de alții și pentru că este dificil și complicat să înregistrezi un bevret. Vă rog o poziție pe această temă. Doamna Herzog. Thank you, Chairman. Uh, I'm here. I'm here and I'm from Hungary. Mulțumesc, domnule președinte. Excelentă prezentare cu rezultate superbe. Mi-a plăcut foarte mult. Uh, ca raportor pentru capitolul de competitivitate a bugetului Uniunii Europene și pentru FP7, um, aș vrea să menționez doar câteva cifre care mi s-au părut importante. Mi-ați spus că există o companie în China care de una singură va obține un, o garanție de împrumut de 7,6 miliarde de dolari. Însă așa ceva nu avem în Europa. Dar uh, pot să vă spun că FP7 uh, este uh, un program cu aceeași valoare de 7,6 miliarde. Da? Deci, însă, în plus avem 13,4 miliarde pentru capitolul de competitivitate pentru a crește participarea Europei la această tendință, ar trebui să creștem bugetul. Nu văd altă cale. Deci ne trebuie mai multă Europa. Dacă creștem domeniul de activitate ehm, și de aplicare, fără să creștem resursele bugetare, atunci ehm, ne tragem cu stângul în dreptul. În al doilea rând, ați vorbit de acele industrii pentru care eu mă bat de șapte ani de când mă aflu aici. În ce privește legislația pentru aceste noi industrii, am fost raportor în umbră pentru raportăm din umbră pentru uh, directiva RICI. Îmi uh, amintesc de directiva privind bateriile, de directiva privind jocăriile. Poate vi se pare e, ciudat, dar foarte multe, foarte multe jucării și chiar foarte multe păpuși de tip Barbie sau de genul ăsta au e, baterii cu care funcționează. Deci, impactul e, acestor baterii este foarte mare, cum impactul oricărei piese legislative cu privire la baterii, la mecanisme propulsate pe baterii, este foarte, foarte mare în ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Cât mai trebuie să suferim noi? Când va ajunge Comisia să vină în întâmpinarea acelora care suferă de pe urma limitărilor existente? Când vorbim despre cercetare, noi visăm la diferite lucruri sexy, dacă vreți. Da? vorbim despre etanol, despre iluminare. Etanolul este o moleculă foarte interesată, da, și eu sunt biotehnolog uh, de meserie, um, și lămpile uh, noi sunt interesante, alte teme însă nu par să fie uh, interesante. Și ultima observație aș vrea să vă sugerez să faceți această problemă, să faceți această prezentare și în fața Consiliului pentru Competitivitate. Pentru că această comisie în, care, în fața căreia sunteți acum eh, se zbate ca și cu niște mor de vânt atunci când eh, își face prezentările, când eh, își face pledoariile în fața Consiliului de Competitivitate și cel ECOFIN. Deci problemele sunt, uh, sigur, și monetare, dar sunt și legate de producție. Deci, acționare, acțin, acționare pot fi de parte de acțiunile de, pe care le dețin, însă producția întotdeauna trebuie să fie legată de un cadru de reglementare foarte, foarte concret. Um, îmi cer scuze uh, că am insistat atât de mult cu aceste întrebări și comentarii, dar ați avut o prezentare extrem de emoțională care m-a atins uh, pe o coardă foarte sensibilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succintă. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și ați făcut referire la e, circumscripția dumneavoastră electorală și cred că și în circumscripțiile din care noi provenim avem aceeași legătură emoțională cu, cu, cu piața, cu dezvoltarea în, în aceste regiuni. Tot ceea ce ați spus în legătură cu sugestiile de îmbunătățire a situației prezente este adevărat și este corect. Cred și eu că există o lipsă de, de, de leadership în, în această privință, mă rog, și în alte privințe, pentru că e, avem și criza euro și multe alte crize cu care suntem confruntați. Deci, problema nu este doar că nu avem suficienți bani. Sigur că toată lumea vrea mai mulți bani pentru cercetare. Trebuie mai degrabă să uh, ne stabilim niște priorități și aici cred că apar niște dificultăți. Da? Așa cum a spus și domnul Lambert, Uh, așa funcționează Europa. Fiecare vrea să investească în ceva și fiecare stat european trebuie să obțină ceva. E bine, n-ar trebui să funcționeze așa, ar trebui să fim mai uh, deciși, mai hotărâți. Uh, trebuie să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți nu doar pentru cercetare și dezvoltare, ci și pentru următoarea fază, implementarea acestei cercetări. Și mă îngrijorează foarte mult că în legătură cu această etapă următoare nu prea avem cifre statistice. Însă, domnule Crin, nu cred că acestea sunt singurele motive pentru problemele pe care le avem sunt probleme pe termen scurt, dar trebuie să existe și alte cazuri, e, eh, cauze. Încă nu v-am citit raportul, o voi face eh, evident, dar mă gândesc, eh, de exemplu, că trebuie, trebuie să investigăm diferențele între diferitele culturi existente în statele membre care Uh, pot reprezenta uneori un obstacol în uh, calea dezvoltării. o schimbare de tehnologie într-o fabrică, că trebuie să schimb tehnologia într-o fabrică, în Corea uh, linia de producție se schimbă în șase luni, în Europa se face un dosar de fezabilitate în șase luni pe această temă. Trebuie să ne asigurăm că în Europa se creează un laborator privind noile tehnologii, dar și privind uh, căile prin care, pe care noi putem păși înainte uh, în, în dezvoltarea noastră. Indication. Europe used to be, together with the United States. Uh, Europa cândva a fost uh, motorul uh, propulsor al dezvoltării împreună cu Statele Unite am avut uh, gânditori, am avut oameni, am avut liniile de producție și așa mai departe. Acum însă mă tem că nu mai avem suficienți oameni calificați. În plus, ne temem tot mai mult să ne asumăm anumite riscuri și eu, și eu cred că acest lucru uh, are a face cu uh, perioada politică, cu sistemul nostru de educație. Pe termen lung, cred că neapărat trebuie să revizuim Eh, sistemul nostru de educație și nu doar la nivel universitar, ci încă de la cel mai incipient eh, nivel. Vă mulțumesc. Toia. Doamna Toia. Grazie anch'io, professor Krem, per questa presentazione. Mulțumesc și eu eh, invitatului nostru pentru prezentare. V-ați dat seama că ne-a frapat foarte mult, ne-a ne a zguduit, pentru că dumneavoastră ne-ați prezentat uh, aici niște date foarte convingătoare uh, și ne-ați făcut să uh, vedem cu adevărat o realitate pe care noi doar o percepem, vedem cu cifrele în față diferența între Europa și restul lumii, până la urmă. Aș dori să solicit președintelui și, a, și coordonatorilor să studiem la reuniunea coordonatorilor cum putem să utilizăm aceste informații importante pe care le-am aflat astăzi aici, cu cine să discutăm, cu celelalte comisii, cu Consiliu, ca să reușim să analizăm în detaliu uh, aceste uh, informații, să vedem ce e de făcut. Bine, au mai spus și alți colegi, probabil că toți ne gândim la acest lucru, e clar că fenomene de acest tip care ne pun în fața unui anumit tip de evoluție, ne fac să înțelegem că Europa nu mai este actuală, nici măcar în ce privește uh, leadership-ul politic. Aici trebuie cineva care să ia hotărâri, trebuie o, o evoluție comună, integrată, cu punerea în comună a anumitor elemente, uh, industria, concurența, bugetul, cercetarea, inovarea. Uh, da, uh, deci trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri la nivelul european și trebuie să vedem dacă Europa are capacitatea să adopte aceste politici strategice. E vorba de strategie, nu de o viziune de azi pe mâine. Mai ales în acest moment de criză, că nu trebuie să ne ascundem în spatele crizei. Dar, oricum, problema este foarte vastă. Noi putem să uh, începem mai întâi cu lucruri concrete. Uh, cantitatea de resurse pe care Europa le poate pune la dispoziție. Iată, avem aici o uh, colegă, colega Herzog, care știe care, cum să arăta mm, lucrurile cu bugetele. Lucrurile sunt așa cum sunt, dar și cu resurse limitate, dacă uh, resursele acestea înseamnă punerea în comun a fondurilor uh, europene cu naționale, uh, putem, pot avea un efect mai mare. Dar cum să reușim acest lucru? Eu încă nu știu dacă aceste programe comune cu cofinanțare uh, sunt într-adevăr uh, au continuat așa sau fiecare țară își apără cota, comisia își apără cota și până la urmă nu se face nimic. Deci cum să punem în comun resursele uh, puține de care dispunem? Cum să valorizăm diversele segmente ale politicii europene. Apoi, cum spunea și doamna Trautmann, avem cercetarea, dezvoltarea politicii industriale, avem fonduri structurale, pe de altă parte, și uh, <laughs> fragmente din aceste resurse pârâiașe, ca să spun așa, merg și în uh, <laughs> uh, direcția dezvoltării tehnologice, dar până la urmă din picătură cu picătură se face un fluviu. Dacă reușim să punem în comun aceste resurse, dar trebuie să avem și reguli clare. Dumneavoastră v-ați referit, nu știu dacă v-ați referit la o companie franceză sau din care altă țară, o, o, o, o start-up potențială care până la urmă n-a reușit niciodată să demareze, pentru că trecerea de la brevet la proiectul pilot de producție nu s-a bucurat de credite suficiente de finanțare. Și toți avem experiențe de acest gen. Uh, proiecte care potențial sunt foarte bune, dar deci trebuie să ne gândim și la reguli, la credit, la simplificarea procedurilor, cum se spune. Deci cum să trecem de la brevet la realitate, la fapte. Că noi uh, și prin uh, universități finanțăm proiecte care rămân la nivelul brevetelor rămân pe, pe niște sertare și nu sunt traduse în realitate. Deci, uh, care sunt regulile de procedură sau, de, sau fiscale care trebuie schimbate? Că să ne gândim și la aspectul fiscal, că nu avem carențe doar la nivelul de producție. Ah, ma Deci aș întreba și colegii, ce înseamnă, ce, ce să facem? Că fiecare țară caută să se facă mm, cât mai atractivă posibil, dar nu cred Eh, având în vedere ce se întâmplă la nivel mondial, nu cred că Europa trebuie să aleagă calea concurenței interne. Bine, Italia nici măcar nu încearcă să se facă atractivă. Dar, oricum, eh, să vedem dacă să acționăm singuri sau toți împreună, să avem o viziune comună. O colegă spunea, haideți să vedem pe hartă unde sunt capacitățile și resursele. Eu aș întreba, aș întreba bineînțeles, nu vă cer dată să faceți ce trebuie să facem noi, da. Și aș mai avea o întrebare. Noi avem un, uh, apropo de utilizarea eficientă a resurselor în Europa, avem Institutul European pentru Tehnologie. Mm, am văzut o fel de reprezentări convingătoare din partea reprezentanților acestea. dar aș întreba pe dumneavoastră care e experiența dumneavoastră, pentru că altfel și noi facem multe. Dumneavoastră propune să se înființeze un Consiliu European al Tehnologiei, nu doar al cercetării. Eu de fiecare dată când aud că, că uh, cineva propune să se mai înființeze un organism suplimentar, mă sperie, pentru că ce se va întâmpla, cum se va raporta acest nou organism la altele care deja există nu vom ajunge la mai multă diviziune, nu la mai multă unitate. Haideți să încercăm, în primul rând, să funcționeze așa cum trebuie organismele care deja există. Mulțumesc, că au fost o multitudine de întrebări. Poate îmi dați voi și mie să completez A fost o uh, o prezentare care ne-a înfricoșat puțin, ne-a stimulat, ne-a cointeresat și rămâne întrebarea cum am putea pune mai bine în practică cunoștințele pe care le dobândim. Mă întreb dacă nu găsim oare calea corectă de la inovare la producție? Este oare lipsă de finanțare sau este procesul greoi de autorizare? Sau e vorba de faptul că și noi, prin legislația noastră, am uh, îngreunat puțin viața celor care se ocupă de producție? Pentru că, în acest caz, uh, răspunderea ne revine și nouă, celor care fac legile. De aceea vă întreb dacă se prea poate ca prin uh, legislația adoptată de noi producția să fie mai dificilă în uh, Europa. În anumite cazuri am fost puși în temă, știam acest lucru și am zis că da, merită, însă poate în alte cazuri uh, nu ne-am dorit acest uh, efect și poate că ar trebui să facem o trecere în revistă a consecințelor și să ne întrebăm dacă ne-am dorit într-adevăr acest lucru. Ar trebui poate să vorbim despre impact și despre consecințele acestor acte legislative. Eu cred că dacă avem această dezbatere, trebuie să o facem în profunzime și vă întreb dacă puteți evalua ce uh, procent uh, se datorează acestor acte legislative. Probabil că nu veți putea. Vă întreb unde, dacă ați putea uh, formula în cifre această incapacitate noastră de a transpune inovația în producție uh, și la fel și în ceea ce privește poate dificultatea proceselor de autorizare și actele legislative. Așadar, uh, o sumedenie de întrebări. Vă voi da acum ocazia să formulați și răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Dacă îmi permiteți, le voi lua în ordinea cronologică. Doamna Grostet, mulțumesc pentru comentarii. Contactul cu statele membre. Contactul cu statele membre, în primul rând. Pentru a vă... Uh, aș dori să vă informez că cel puțin trei din statele membre, Franța, Germania și Regatul Unit, prin ministri relevanți, în cazul uh, Franței Eric Besson, în cazul Regatului Unit, Ministrul pentru Educație și Cercetare și uh, <clears throat> în Germania similar, au uh, formulat o scrisoare comună prin care susțin recomandările din acest raport. Așadar, vă vom pune la dispoziție această scrisoare, o vom pune la dispoziția președintelui ITRE. Uh, înțelegem că există scrisori similare și din partea Poloniei și a Spaniei. Așadar, avem o susținere importantă din partea unui număr important de state. S-a cerut implementarea de plină a recomandărilor din acest raport, care includ de exemplu, și o linie specifică de finanțare pentru pentru, generi pentru tehnologiile generice esențiale multiple. Datorită faptului că aceste tehnologii sunt multidisciplinare, că nu pot uh, produce un uh, telefon mobil fără uh, foton pentru camera de uh, fotografică și partea electrotehnică pentru circuite. Problema este repartizarea competențelor la nivelul de direcțiilor generale din comisie, care se concentrează la nivelul Direcției Generale pentru Cercetare Inovare și altele care vizează materialele în alt departament. Așadar, este destul de greu să le reunim într-o manieră satisfăcătoare aceste eforturi multidisciplinare. De exemplu, sticla pentru telefoanele mobile, fiind ca material, se regăsește în competența DG Energie. Știu că și astăzi avem de fapt în rândul nostru un reprezentant al uh, Direcției Generale Industrie, însă Problema este că o parte semnificativă a bugetului va rămâne în continuare defalcată pe direcție generale și avem nevoie de o abordare integrată pentru aceste tehnologii generice esențiale. <clears throat> Am identificat uh, șase astfel de tehnologii esențiale și sper că le vom uh, putea reuni în așa fel încât uh, să nu trebuiască să mergem de la o direcție generală la alta. Motivul pentru care Samsung a venit cu un răspuns atât de rapid uh, la apariția smartphone-urilor a fost că dispunea de toate competențele la ea acasă. Fotonica, software-ul, sticla, materialele, electronica. Nokia însă nu și de aceea s-au pierdut multe locuri de muncă. Răspunsul se dă și din partea statelor membre, dar trebuie transferat și la nivelul comisiei. Pentru că altfel efectele se uh, vor vedea și în ceea ce privește pierderea capacităților uh, intelectuale. Consiliul European de Cercetare, care dispune de o finanțare de milioane, se concentrează doar asupra cercetării. Dacă studiezi un melc, ai șanse mai mari să obții finanțare de acolo decât uh, dacă îți propui uh, ceva în domeniul tehnologiilor aplicate, pentru că uh, organismul care analizează aceste cereri este compus din profesori, universitari care au uh, viziunea corespunzătoare. De aceea trebuie să existe și această legătură între uh, universitățile noastre și piețele de desfacere. Este foarte bine că există un astfel de organism în Europa. Și mi-aduc aminte de pe vremea când eram în Irlanda că s-a creat un Consiliu Irlandez pentru Cercetare, Știință și Tehnologie. Și la momentul respectiv am negociat timp de câteva luni cu ministrul de resort Um, această denumire pentru a renunța doar la concentrarea asupra cercetării. Mie mi se pare că Consiliul European de Cercetare pune accentul greșit. Ar trebui să ne concentrăm atât pe cercetare cât și pe tehnologie. Dar pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, da, avem o legătură strânsă cu statele membre, poate puteți uh, lua legătura și cu ministrul Besson. În, până în momentul de față nu avem uh, niciun răspuns clar din partea comisiei, iar pentru a stopa plecarea creierilor trebuie să luăm măsuri și să folosim uh, mai bine finanțarea existentă. Sper că cu acestea am răspuns întrebările noastre. În ceea ce privește întrebarea doamnei Madurel, dumneavoastră vorbeați de această discrepanță între ceea ce se studiază la universitate și piață. Cunosc uh, problema. Universitățile nu sunt concepute, cred, pentru a merge de la pasul A la pasul, la pasul Z într-un continuu. Noi însă trebuie să creiem toată infrastructura necesară pentru a parcurge întregul drum de la cercetare la piață. Avem instituții de cercetare extraordinare în uh, Europa. Însă trebuie să le capacităm. Trebuie și am vorbit uh, de multe ori despre acest lucru. Am participat și la reuniunile Comisiei pe această temă. Am vorbit de instalații industriale la scară largă pentru tehnologii. Nu e vorba de a cheltui neapărat mai mulți bani, trebuie să-i cheltuim cu înțelepciune. Nu putem fi singurii din lume care cheltuim disproporționat de mult în domeniul cercetării fundamentale. Există așadar această discrepanță. Cred că dispunem de elementele necesare pentru a da un răspuns. Trebuie să venim cu proiecte care se bazează pe realitate. Vedeți și în raportul nostru <clears throat> uh, unde am notat uh, oarecum efectul acestor tehnologii, începând cu nota 1 de la cercetarea fundamentală până la nota 10, ceea ce înseamnă un produs uh, care a fost adus deja pe piață. Statele Unite finanțează de la nivelul 1 la 8, Asia la fel, doar în Europa se finanțează doar primii pași. Așadar, există în Europa o discrepanță între cercetare și piață și noi avem încă pârghile de a aborda această discrepanță pentru că există această mentalitate de a nu interveni pe piață. Noi am solicitat Comisiei finanțări, finanțarea proiectelor de cercetare de la 1 la 8, pentru că astfel s-ar atrage și o participare mai largă din partea sectorului industrial, care în momentul de față s-a cam îndepărtat. Pentru că nu companiile au senzația că nu pot să facă cercetarea de care au nevoie. Încă o dată, acest obstacol există, îl putem însă aborda, dispunem în Europa de oameni excelenți, trebuie doar să le dăm muniția pentru a trece la luptă. În ceea ce privește abordarea multidisciplinară, am abordat deja această chestiune fotonică la DG IMSO, materiale la Departamentul General de Cercetare și Inovare și cred că nu mai trebuie să adaug aici nimic. Lucrurile vorbesc de la sine. Ce noi capacități trebuie să construim? În raportul nostru discutăm de trei piloni. În primul rând, trebuie să uh, creăm acest pilon a capacităților tehnologice pentru a crea o puntre între cercetare și uh, sectorul industrial. Trebuie ca companiile să poată uh, concura pentru finanțări pentru proiecte reale care vor duce la un prototip în final. Și nu să spunem că, da, un prototip e prea aproape de piață, chiar dacă se știe că de la prototip până la producția în masă mai trec trei ani pentru o companie. Eu cred că uh, există mult potențial pentru capacitarea resurselor în acest domeniu. Dacă îmi permiteți, Doamna Trautmann a vorbit despre trei aspecte. Mulțumesc pentru comentarii. V-ați referit uh, în primul rând la reguli. În Europa, chiar și la nivelul statelor membre, ne confruntăm cu piedici atunci când fiecare stat membru dorește să susțină propria uh, companie. Um, de exemplu, Crocus Technologies de la Grenoble. însă nu li se poate oferi o finanțare de 50% pentru că altfel Direcția Generală pentru Concurență va obiecta chiar dacă compania respectivă ar veni cu o finanțare proprie de câteva sute de milioane. Acestea sunt uh, regulile jocului și nu sunt aceleași. Nu există așadar condiții egale. Ar sectorul industrial ar cheltui mult mai mult dacă acest lucru i-ar fi mai ușor? Știu că mulți dintre dumneavoastră s-au referit uh, la China în intervențiile dumneavoastră. Înțeleg că nu vrem să reflectăm acel sistem pentru că avem o cultură și valori diferite, sunt perfect de acord, însă Statele Unite sunt în stare să meargă mai departe și aș putea identifica cu o precizie de lanser companii cheie care au fost astfel extrase din Europa în ceea ce privește memorile magnetice de vârf. În uh, Germania, uh, în mod similar, BASF uh, și așa mai departe. Trebuie și noi să fim în stare să concurăm cu astfel de abordare prin intermediul unor reguli și a unei legislații mai inteligente. Vă spuneam că mă întâlnesc cu comisarul Barnier pe 28 septembrie pentru a vorbi de anumite prevederi de ajustare, astfel încât să putem și noi interveni atunci când este vorba de astfel de finanțări. Sper să pot reveni cu un rezultat bun de pe urma acestor discuții. Apoi, în ceea ce privește politica de dezvoltare, Cred că avem nevoie de o abordare integrată. Trebuie să uh, depășim această vale a morții, trebuie să ne concentrăm asupra investițiilor în tehnologie și în infrastructura pentru tehnologie, trebuie să finanțăm uh, linii pilot pentru crearea prototipurilor, pentru că respectivele companii nu derivă profituri din producția de prototipuri, însă trebuie să le producă pentru ca, ca, ca pas uh, anterior. Și aici trebuie să uh, intervenim și noi cu o susținere financiară pentru liniile pilot. Domnule Lambert, spuneați că majoritatea banilor în viitor vor fi privați. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să permitem sectorului industrial sau să facilităm cheltuirea de bani și de către acestea. Știu că există fonduri uh, europene în inițiativele tehnologice comune, uh, fonduri rămase necheltuite, dacă mi-aduc bine aminte, 400 de milioane anul trecut, pentru că industria nu a putut veni cu o finanțare corespunzătoare în condiții acceptabile. Cred că o mică modificare în regulamentul pentru acel program ar <clears throat> permite statelor membre să fie co-investitori și ar genera o investiție uriașă din partea sectorului industrial. De exemplu, la nivelul uh, DGMSO era vorba de Uh, proiecte în valoare de peste un uh, miliard de euro și uh, dacă aceste proiecte ar fi putut fi pliate pe regulile programelor de cercetare, ar fi generat investiții de miliarde. Noi ne-am dus la doamna Cruz și am spus 400 de milioane au rămas necheltuiți pentru că statele membre și sectorul industrial nu au putut să uh, participe în condiții corespunzătoare. Așadar avem nevoie de reguli care să nu împiedice investițiile. Alte comentarii pe care le-ați făcut în ceea ce privește mob- capacitatea Europei de a se mobiliza în jurul unor proiecte importante. Sunt de acord, tocmai în ceea ce privește aceste tehnologii generice esențiale, avem uh, nevoie și de companiile mari, trebuie să păstrăm și capacitățile de producție globale, însă le pierdem datorită <clears throat> regulilor de concurență internă. Vă dau un exemplu din Germania. Asta și pentru că președintele nostru este german. Acolo am avut un lider în uh, producția de microelectronice. Este vorba de Dresden ca locație pentru microelectronice. Subvențiile s-au ridicat acolo la 28% din partea guvernului de la a guvernului federal, acum 8 ani. Anul trecut, uh, această locație IMD a fost uh, achiziționată de un alt uh, investitor <clears throat> și au decis să uh, majoreze producția pentru că producția respectivă nu era suficientă pentru a genera profiturile necesare. Au uh, investitorul respectiv era dispus să, să facă aceste investiții și a solicitat autorităților germane aceleași subvenții care au răspuns pozitiv și au existat motive uh, majore pentru a face acest lucru, pentru a păstra forța de muncă calificată, însă obiecția Direcției Generale Concurență a fost aceea că nu permit subvenția de 28%, ci doar 18%. Prin urmare, acel investitor s-a dus în Statele Unite, s-au creat acolo peste 2000 de locuri de muncă noi viitorul uh, întreprinderii Dresden nu mai este atât de roz. Și asta datorită faptului că există reglementări europene care blochează capacitatea unui stat de a interveni aici. S-au pierdut, s-ar fi investit câteva milioane de euro și randamentul pentru Europa și am analizat aici diferite întreprinderi uh, din lume. Așadar, randamentul și veniturile care revin de pe urma producției dintr-o asemenea întreprindere se cifră la peste 500 de milioane pe an. Așadar, subvenția guvernului german ar fi fost uh, uh răscumpărată în mai puțin de 2 ani. Microelectronics Manufacturing a fost astfel uh, semnificativ uh, subminată datorită regulilor de producție. Sectorul industrial uh, este dispus să investească. Am auzit asta din partea multor președinți de concerne și nu pot decât să vă spun, domnule Lambert, sunt de acord, investițiile private sunt cheie. Însă, și, și acest uh, exemplu din Germania cred că a reprezentat un uh, semnal important. Uh, Trec uh, la tema mobilizării uh, capitalului privat. Uh, același comentariu ca și făcut domnului Lamberts Ehm, cred că ehm, problema ehm, generării noilor platforme de producție pentru energie fotovoltaică este, este, o, este o temă supraestimată. Da? Un institut enorm, cu peste 1000 de colaboratori există la Freiburg. Da? Deci, dar totul se concentrează numai în Freiburg și numai în Germania există această susținere pentru energia fotovoltaică. Această, o singură companie germană face parte din primele 10 din lanțul de producție în aceste condiții să nu poți oferi stimulente pentru investiții este cel puțin ciudat. Uh, sunt uh, de acord că în ce privește celule fotovoltaice nu suntem uh, la un nivel mulțumitor al rezultatelor. Este foarte important ca ideile și proprietatea intelectuală a europenilor să fie exploatate și puse în aplicare în Europa, indiferent unde s-ar întâmpla acest lucru. Nu există, nu există niciun motiv pentru care să nu putem face acest lucru. Da? Deci, uh, uh, în, dacă companiile nu vor să se alineze unui, uh, unei reglementări prin care uh, uh, brevetele trebuie implementate aici, atunci nu e nicio problemă. Da? Uh, Osram și Philips uh, și alte uh, firme mari din domeniul iluminării au participat toate la ofertele, cererile de oferte care s-au lansat în Statele Unite. Deci pentru multe companii europene a fost un succes exploatarea regulilor în vigoare în Statele Unite. Nu cred însă că Europa trebuie să aștepte până în 2014 să preia unele din aceste reguli și să să aplice sisteme similare. Trebuie văzute lucrurile într-un context mai larg și trebuie să ne dăm seama că nu este vorba numai de bani, ci este și acest sistem de reguli și reglementări care uh, are uh, o importanță mare. Uh, în legătură cu observația unei colegi din Ungaria, nu, tre- nu ne trebuie mai mulți uh, bani, ci ne trebuie doar o cheltuire mai judicioasă a acestora. Uh, inițiativele comune în domeniul tehnologiei, JTI, puteau fi uh, mult mai bine gestionate. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, legislatorul are o pârghe foarte importantă. Uh, în ce privește iluminarea prin tehnologii solare, am putea să includem uh, în noile elemente de legislație uh, uh, prevederi care să stimuleze care să stimuleze producția de energie fotovoltaică pentru iluminatul public, de exemplu, da? Și să fiți încredințați că industria răspunde imediat la astfel de simulente. Cu aceasta trec la comentariile doamnei Van Brot. Avem uh, legături foarte uh, intense și strânse cu statele membre. Avem foarte multe date uh, din partea Comisiei, în date la care avem acces în bazele de date ale Comisiei. Uh, avem 14 grupuri de lucru eh, cu, în care reunim cei mai buni experți ai acestor eh, sectoare. Publicăm toate rapoartele de lucru ale acestor grupuri și eh, găsiți aceste rapoarte pe pagina noastră web. Ați dat exemplul acela cu dezvoltarea unei noi fabrici sau linii de producție în Corea și versus uh, situația în Europa. Există, să știți, rezerve foarte mari față de această inerție în Europa și cred cu, cred cu siguranță că putem face ceva în acest uh, sens împreună. Și uh, din partea doamnei Toia, se punea întrebarea cum pot fi aduse să coopereze regiunile între ele. Noi am cerut să se facă posibilă combinarea mai multor uh, finanțări din mai multe surse pe același proiect. Și am avut uh, discuții cu comisarul Han privind uh, așa numitele specializări inteligente ale re- regiunilor. Deci regiunile să se poată specializa pe anumite tehnologii generice esențiale și în cadrul acestor, uh, acestei, acestui trend am putea să uh, interconectăm mai multe uh, proiecte care sunt finanțate sub mai multe programe cadru. Și atunci, atunci s-ar putea într-adevăr interconecta cercetarea dezvoltarea cu cercetarea fundamentală, cu uh, cercetarea aplicată. Uh, deci există în raportul nostru un, uh, o recomandare specifică privind finanțarea combinată. Gândiți-vă la dificultatea care apărea la formularea unor, unor um, proiecte care să corespundă unei anumite uh, surse de finanțare, când de fapt există posibilitatea de a combina diferite uh, uh părți ale unor proiecte prin, func- uh, prin finanțări uh, diferite. Uh, specializarea regiunilor ar, ar fi un mare pas înainte în acest sens. Din inițiativele trecute, pot să evidențiez Institutul European uh, pentru Tehnologie, care a permis uh, unor regiuni și orașe, municipalități să joace un rol activ în uh, proiectele pe care acest institut le-a uh, girat. Uh, în, iar în ce privește studiul de impact, domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră, am făcut niște recomandări foarte specifice pentru ca industria să poată uh, obține uh, fonduri uh, de finanțare mai, mai ușor și mai direct. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Uh, aș fi încântat să răspund și în continuare la aceste întrebări și comentarii. Vă rog, nu ezitați să mă căutați dacă este cazul și deocamdată mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ganz herzlichen Dank. Ähm, ich darf... Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, pot să vă comunic că mâine vă va fi transmisă comunicarea, uh, prezentarea domnului președinte Crin, astfel încât va fi disponibilă pentru toată lumea. Deocamdată întrerupem reuniunea noastră de aici și ne revedem mâine dimineața. La revedere!